Trebuie mai întâi uh, să transmit câteva anunțuri ale președintelui, pentru că doamna Bous este uh, la congresul partidului um, său din Regatul Unit. În ceea ce privește raportul GOZES în legătură cu semestrul european, vom avea um, o ședință cu participarea parlamentelor naționale um, pe 26 septembrie de la ora 15 la ora 16.30. 16 deputați din Parlamentele Naționale vor participa, au, au confirmat participarea lor, așa că vă rog să înscrieți în um, agenda dumneavoastră această ședință care va loc de la ora 15. Apoi vom avea o dire privind uh, modernizarea în um, ajutoarele de stat. Aceasta va avea loc mâine de la ora 14 cu o intervenție a domnului vicepreședinte Almunia. Apoi vom avea um, o discuție în legătură cu trialogul. Am avut deja o discuție pe 20 septembrie, am discutat despre capitaluri, capitalurile în criză și uh, stabilirea unor, unei liste de instrumente de intervenție uh, pentru capitaluri. Delegația Econ va răspunde în scris la o scrisoare pe care am primit-o pe această temă. Um, s-a abordat și problemul lichidităților și vom mai discuta pe 3 octombrie despre acesta. Acum trecem la audiere. Doresc uh, să spun că mă bucur că am reușit uh, să organizăm această audiere specială în legătură cu lecțiile de învățat uh, pe urma chestiuni legate de manipularea pieței de către Libor. După cum știți, uh, uh, astfel s-a manifestat nevoia de noi reforme în cultura domeniului bancar, nevoia de a reglementa o piață nereglementată și nesupravegheată suficient. Bineînțeles, aceste rate de referință sunt în inima uh, piețelor uh, interbancare, având în vedere că aceste credite uh, sunt uh, complicate, dar și uh, reprezintă sume foarte mari. De exemplu, uh, swapuri de miliarde de, de dolari pe termen mediu sau scurt. Este uh, chiar surprinzător faptul că aceste rate de referință nu au fost reglementate până acum, chiar dacă ele nu sunt stabilite de piața liberă, pentru că sunt stabilite de un cartel de, ban- de, de bănci mari și știm că uh, există posibilitatea de abuz uh, de poziția lor de aceste bănci. Uh, aceste uh, rate de referință nu sunt folosite doar de investitorii uh, profesionali, ci sunt și uh, rate de referință pentru piața creditelor în general. Așa că am considerat că organizarea acestei audieri la nivel înalt de experți um, facem un gest pentru a recăpăta încredere pe piață. și astfel, alături de comisie, domnul comisar Barnier, încercăm să extindem regulamentul privind abuzurile de piață piață pentru a acoperi și aceste tipuri de rate de referință cu pedepse penale. Uh, cu colegii de la LIBE lucrăm pentru a stabili pedepse penale uh, uh, cu adevărat grele pentru a face în așa fel încât să nu, se mai, să nu mai existe pe piață astfel de comportamente. Iată, aceasta arată cât de importante sunt aceste rate de referință. Uh, de aceea am invitat experți de cel mai înalt nivel care ni s-au alăturat astăzi voi începe cu uh, președintele CFTC, Gary Gensler. Um, îmi pare rău că nu sunteți printre noi în persoană, dar mă bucur că nu ați fost reprezentat de cineva, ci v-ați alăturat nouă prin videoconferință. Este prima videoconferință pe care um, o organizăm la audiere Econ. Am, am testat-o toată dimineața și mă bucur că sunteți primul uh, vorbitor um, pentru că trebuie să spun că eu respect în mod deosebit organizația dumneavoastră și tot ceea ce faceți uh, pentru a uh, aduce în lumina reflectoarelor uh, acest uh, scandal uh, legat de Libor. Deci mă bucur că vă puteți alătura nouă și fără a mai pierde mai mult timp, vă dau cuvântul pentru a vă face prezentarea. Mulțumesc! Bună ziua, doamnă vicepreședinte McCarthy, Bună ziua membrilor, sper că funcționează tehnologia. Mă bucur să apar înaintea dumneavoastră alături de bunul meu prieten Michel Barnier. Îmi place foarte, îmi pare foarte rău, Michel, că nu sunt alături de tine. Este a treia oară când mă adresez acestei comisie și prima dată în astfel de circunstanțe. Vă mulțumesc că îmi permiteți să apar pe video. Nu am putut fi alături de dumneavoastră pentru că acum uh, câteva săptămâni am căzut, mi-am rupt patru coaste și mi-am rănit un uh, plămân. mă voi recupera complet și gândindu-mă la această intervenție a mea, mă gândeam la întrebările pe care mi le puneau cei din familie. Cum s-a întâmplat, cât de gravă e problema și cum se va vindeca problema. M-am gândit că acestea sunt de fapt și întrebările care se impun după cazul Barclays. Deci, dați-mi voie să vă spun cum s-a ajuns la această situație în Libor. Cred că există trei probleme cu astfel de rate de referință. Prima și cea mai importantă problemă legată de Libor este că numărul de bănci care sunt dispuse să-și împrumute una alteia fără garanții colaterale a scăzut drastic. Și asta din cauza unor, mai, unor factori multipli, criza financiară din 2008, criza datoriilor din Europa și downgradarea ratingurilor pentru mai multe bănci mari, printre altele. Indiferent de ce materie primă vorbim, pentru ca aceste rate de referințe să fie demne de încredere trebuie să se bazeze pe tranzacții reale. tranzacții dintre cumpărător, între cumpărători și vânzători care se întâlnesc pe o piață dată. Dacă astfel de tranzacții lipsesc, chiar dacă există bună credință între părți, s-ar putea ca ele să reflecte valori care să nu fie valorile pe care le-ar fi indicat tranzacțiile reale. Sunt informații care se pierd în timp. Astfel, actorii de pe aceste piețe sunt vulnerabili la, de, la a avea un uh, comportament inadecvat. Nu există reguli de controlare, de stabilire de firewall-uri, de supervizare și nu există nici controle care să împiedice băncile să uh, coopereze în mod ilicit pentru a manipula ratele de referință. Și, în același timp, există și conflicte de interes în momentul în care se fac aceste declarații. Trebuie, în primul rând, să rezolvăm aceste conflicte de interes. Deci, iată, aceasta este dimensiunea problemei. Cazul Barclays arată că piața interbancară s-a redus mult. Dincolo de cazul Barclays, se pune problema și a integrității Libor și aș dori să mă refer la patru aspecte foarte pe scurt. Mai întâi, există două rate pe care le știți, una din partea Libor și alta din partea Euribor. Euribor a fost în mod constant de două ori mai mare decât sondajul Libor și întrebarea este de ce. Voi încerca să nu intru în detalii, dar trebuie să vorbesc despre paritatea ratei dobânzii. De obicei, diferența dintre rata dobânzii dintre două țări trebuie să fie aproximativ egală cu diferența dintre rata de schimb dintre valutele acelor state. Acest lucru nu s-a întâmplat în ultimii ani în raportul dintre dolar și euro, yen și alte valute. Iar uh, valorile au, au uh, deviat mult, în special în ultimii patru ani. În plus, în ultimii patru ani am confruntat cu o volatilitate extraordinară. Libor este de patru ori mai stabilă însă decât orice altă rată comparabilă. Chiar și astăzi, în 2012, Libor este incredibil de stabil. În 5 din 6 zile, ratele comunicate nouă nu sunt schimbate. În al patrulea rând, de vreme ce vorbim despre tranzacții negarantate, trebuie să vorbim și despre riscul pe care îl au băncile. Trebuie să analizăm ratele de împrumut din ultimul an și să le comparăm cu ratele CDS și vom vedea că aceste rate nu sunt alineate. Deci, care este procesul de vindecare? dacă îmi dați voie să continu metafora. Agenția noastră a demarat o acțiune împotriva Barclays, bazându-se pe legislația în vigoare, acuzând compania de a fi manipulat ratele pe piețele interbancare. De asemenea, au fost acuzate de diseminarea de informații false care avea un impact asupra prețurilor produselor de bază, asupra prețurilor mărfurilor. Toate acestea în baza legislației existente în SUA. Cred că ce avem noi legat de raportare falsă și uh, practici ilicite, toate acestea reprezintă instrumente foarte bune de care noi ne-am putut bucura în Statele Unite ale Americii. Un alt lucru absolut important este ca tranzacțiile să fie ușor de observat. Rata se bazează pe aceste tranzacții care sunt observabile și asta înseamnă că trebuie ca cumpărătorii și vânzătorii să se întâlnească pe o piață transparentă. Iar pentru ca această piață să funcționeze, trebuie ca ea să fie transparentă, nu opacă. O piață care este transparentă este o piață mai bună. Trebuie să vizăm și conflictele de interes și un lucru mai trebuie spus, acest lucru nu înseamnă că această piață nu, nu a fost mult diminuată în ultima vreme din cauza lipsei de credibilitate a Libor. Și se pune întrebarea dacă această rată de referință nu trebuie să fie înlocuită cu altceva, chiar dacă aceste noi rate potențiale sunt diferite. Dacă ar fi să trecem la un substitut, este bine să existe o perioadă de tranziție pentru persoanele care s-au bazat până acum pe Libor. Trebuie să fie stabilite protocoale și mecanisme de piață pentru o astfel de tranziție și cred că o astfel de tranziție trebuie să fie una lină, întinsă, pe o durată multă de timp pentru a diminua riscurile părților. Împreună cu Martin Whitley am uh, căzut de acord să cooperăm în acest sens, abia aștept să o facem și salut și cooperarea din partea Comisiei Europene și din partea acestei comisii. În concluzie, cred că este timpul să avem în sfârșit rate care să se, bazeze, să se bazeze pe tranzacții observabile astfel încât tranzacțiile care stau la baza acestor activități să fie transparente. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați primit în sunul dumneavoastră prin intermediul conexiunii video. Mulțumesc foarte mult, a fost excelent. Cred că pe viitor, decât să îi obligăm pe oameni să vină cu avionul la noi, mai bine facem o astfel de videoconferință. A fost o idee foarte bună pentru că, iată, așa putem beneficia și de opinia colegilor noștri din Statele Unite ale Americii. Vă rog, rămâneți pe fir, pentru că vor exista întrebări, cu siguranță. Dau acum cuvântul domnului comisar Barnier, care este un vârf de lance în rezolvarea acestor probleme. Domnul comisar, ne va spune care sunt acțiunile care au fost luate la nivelul comisiei, după care probabil că vor exista întrebări din partea colegilor. Domnule comisar. Thank you very much. Uh, mulțumesc. All of you, uh, good morning. Uh... uh mulțumesc, Carlin. Uh, bună ziua tuturor. Bună dimineața, Gary, și mă bucur că ne vedem chiar și prin videoconferința. Ne bucurăm că de afli printre noi în uh, ciuda accidentului recent. Doresc uh, să mulțumesc și președintelui Cono pentru prezența sa. Dragă Masa, ne bucurăm uh, că te afli printre noi aici la Parlamentul European. Doresc să vă mulțumesc să mulțumesc public um, lui masa cono pentru tot ce face în calitatea sa de președinte al Organizației Internaționale pentru Comisiile de Titluri. IOSCO. Ne confruntăm cu o provocare globală. Sunt obligat să vorbesc engleză? Voi trece la franceză atunci, pentru a putea mai exprima mai precis și pentru a da și dovadă de diversitatea culturală de care e nevoie și în domeniul serviciilor financiare. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru această inițiativă, mulțumesc Parlamentului, uh, mulțumesc uh, Lynn McCarthy și pot să spun că după audierile de la Comisia pentru Afaceri Economice și alte inițiative, cum ar fi o conferință foarte importantă în legătură cu separarea riscurilor în sectorul bancar, care a avut loc nu de mult, doamna președinte Sharon Bowles, Bowles are și dânsa multe inițiative și uh, sunt mișcat de inteligența cu care Parlamentul European uh, participă la aceste dezbateri și decizii de actualitate. Uh, voi uh, face trei observații înainte de un dialog cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor, care se înscrie, um, se, se coordonează bine cu prezentarea lui Gary Gensler. În uh, contextul actual, cu o volatilitate ridicată a piețelor și o lipsă de încredere uh, pe piețe. Uh, Gary Gensler vorbea uh, adineori de lipsa de încredere a investitorilor și a cetățenilor. Integritatea și transparența pe piețele financiare sunt mai importante ca niciodată. Iată de ce manipulările despre care vorbim astăzi pentru a trage învățăminte sunt foarte grave. Au consecințe directe și indirecte. Știm că indicii de referință, uh, Libor și Euribor, au efecte directe asupra vieții, vieții financiare uh, de zi cu zi a cetățenilor, a întreprinderilor, a statelor, pentru că determină ratele multor contracte de produse derivate și alte produse financiare, inclusiv uh, ratele pentru um, creditele ipotecare cu dobândă variabilă și dobânzile pentru rate, cărțile de credit pentru mine, doamnelor și domnilor, nu e vorba de un simplu instrument tehnic. E vorba de un bun public și soliditatea, calitatea, transparența acestui bun public este, sunt importante pentru noi toți. Doar uh, anchetele în curs, inclusiv în domeniul concurenței, sub autoritatea colegului și prietenului meu, Joachim Almunia, mm, care se va afla printre dumneavoastră mai târziu, deci doar aceste anchete vor putea să permită măsurarea și identificarea amplorii exacte a manipulării și a problemelor. Dar este clar uh, încă de pe acum că orice manipulare a indicilor de referință de acest tip are consecințe negative asupra încrederii investitorilor și a cetățenilor în legătură cu piețele. Pentru a spune sincer lucrurile, astfel de cazuri um, fac rău uh, din punct de vedere al publicului, uh, dăunează tuturor eforturilor pe care le facem noi în cadrul grupului G20 pentru uh, a stabili reguli pentru transparență și morală pe piață și astfel crește populismul peste tot în Europa. O a doua observație, trebuie să organizăm rapid și în serios o reacție globală foarte serioasă o reacție globală, de aceea uh, salut uh, participarea la invitația doamnei uh, McCarthy, invitația adresată lui Gary Gensler și domnului Masa să participe la această audiere, pentru că Știm foarte bine că în reglementarea acestor bunuri publici, care sunt index, indicii de referință și în general când e vorba de bunuri publice, fiecare regiune a sa în fie că e vorba de Statele Unite, de Japonia sau de Europa, avem nevoie cu toții de o coordonare internațională. Indicii de referință sunt folosiți pe plan mondial, de aceea este fundamental să ne coordonăm lucrările cu partenerii internaționali. Comisia colaborează deci în mod strâns cu Banca Centrală Europeană și alte bănci centrale, cu Financial Stability Board, cu uh, IOSCO, Uh, pentru a găsi cât de repede alternativ, alternative la sistemul actual pentru a răspunde cât mai bine nevoilor economiei. E nevoie, deci, de o reacție globală, dar și o reacție hotărâtă. Trebuie să vedem că aceste bunuri publice vor fi la înălțimea încrederii cetățenilor. Astăzi nu este așa. Trebuie să punem capăt culturii sau ideii că orice e permis. Deci să punem capăt culturii impunității care, din păcate, continuă uh, să fie la ordinea zilei în anumite instituții financiare. Pentru asta, pe de o parte, e nevoie de o interdicție totală și fără ambiguități a manipulării acestor uh, indici de referință în întreaga Uniune și e nevoie de sancțiuni penale, uh, precum și administrative, Uh, nu ne mai putem permite uh, să iertăm astfel de comportamente. De aceea, uh, Comisia, încă din luna iulie, în urma unui dialog cu Comisia dumneavoastră, am propus modificările necesare la propunerile de regulament și directivă în legătură cu abuzurile de piață. Și mă bucur să constat faptul că raportorul și membrii Comisiei Econ au mm, ținut deja cont de propunerile noastre și au modificat amendamentele și sper sper că uh, vom avansa rapid și vom ajunge la un acord cu Consiliul cât de repede. Comisia va coopera cu dumneavoastră și cu Consiliul pentru a veghea că aceste texte uh, vor fi uh, um, cât mai bune și uh, sper că colegiuitorii vor reuși să se pună de acord în legătură cu aceste texte înainte de sfârșitul anului. Acest nou regim de sancțiuni este indispensabil, dar nu este decât o parte din reacția noastră. Avem nevoie pe piețele financiare de o adevărată schimbare a culturii. De aceea trebuie să îmbunătățim guvernanța, transparența acestor tipuri de instrumente, fără a uita niciun aspect. Trebuie să fim atenți la metoda de elaborare, la rolul instituțiilor, la capacitatea de supraveghere și de reglementare a autorităților publice și orice tip de incitare, um, de stimulent la, uh, pentru acest tip de comportament. O a treia observație. Nu ne putem permite să improvizăm pe un astfel de subiect atât de complex, uh, fără a improviza pentru a reacționa rapid, am lansat o consultare publică în legătură cu cadrul reglementar eh, cel mai inteligent pentru a crea, a formula și eh, a realiza o supraveghere publică acestor indici de referență, așa, numiți, așa numitele benchmark-uri. Această consultare este deschisă până pe 29 noiembrie o astfel de consultare este necesară pentru ca toți actorii interesați, chiar din afara Uniunii Europene, să poată participa. Aceste consultări sunt utile, nu sunt niciodată artificiale. În momentul de față avem toate opțiunile în fața noastră, cu excepția uneia. Nu putem uh, tolera uh, situația actuală, status quo sau autoreglementarea. Sunt indici, indici prea importanți în cadrul sistemului financiar pentru a, le, uh, pentru a-i lăsa în regimul autoreglementării. Această consultare este largă, nu se referă doar de indici de referență privind uh, rata dobânzii cum, sunt, cum este Libor, ci și indici de referență folosiți în alte domenii, mai ales uh, pentru uh, derivatele de materii prime. Se referă și la guvernanța și transparența indicilor de referință, mai ales uh, eliminarea conflictelor de interese. Astăzi, domnilor și domnilor, anumiți indici de referință, referință se bazează pe estimări. Alții se bazează pe tranzacții reale. Când un indice se bazează pe tranzacții reale, bineînțeles, posibilitățile de manipulare sunt mai reduse. Deci, a cere că indicii se să se bazeze pe tranzacții reale este o opțiune serioasă, dar trebuie să și funcționeze în practică. Trebuie să fie posibil acest lucru. Obiectivul este să se țină cont de toate posibilele slăbiciuni în uh, construirea și elaborarea acestor indici și um, obiectivul este să ținem cont de toate soluțiile posibile fără taburi ne întrebăm și în legătură cu măsurile structurale pertinente, cum putem, cum ar fi uh, așa numite uh, ziduri chinezești uh, și cum putem învățăți transparența în același timp. Um, cei care creează acești indici pot și ei să um, fie controlați, de exemplu, datele care le sunt transmise pot fi controlate. Rolul instituțiilor publice trebuie revăzut de asemenea pentru a determina care poate fi rolul lor în prevenirea conflictelor conflictelor de interese. În fine, trebuie să ne întrebăm dacă nu este oportun să limităm folosirea acestor indici, având în vedere utilizarea lor în domenii care depășesc mult obiectivul lor inițial. Uh, Răspunsurile la această consultare vor fi fundamentale în viitoarele noastre uh, alegeri în ceea ce privește reglementarea. Pentru a încheia, doresc să vă asigur de determinarea noastră de a acționa. Doresc, alături de Parlament și Consiliu, în legătură cu toți partenerii noștri internaționali, uh, să putem crea pentru acești indici un cadru de reglementare cât mai eficient. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule comisar cred că aveți dreptate să insistați asupra faptului că e nevoie de soluții globale și chiar săptămâna trecută, în legătură cu directiva privind transparența, am reușit uh, să stabilim uh, principii comune în legătură cu regulile de transparență. Iată un exemplu bun um, care arată că este important să avem reguli comune la nivel global. Apoi, Dumneavoastră ați vorbit de faptul că aceste dobânzi au uh, efecte directe asupra vieții cetățenilor, de aceea l-am invitat pe Andrew Farrell, care uh, este uh, partener la J, GMW, o companie, o, se um, ocupă de litigii legate de chestiunile LIBOR. Vă dau cuvântul. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Poziția noastră decurge atât din activitatea noastră ca uh, firmă de juriști de dimensiune medie, avem 36 de parteneri în re- economia regională din nord-vestul Angliei și uh, reprezentăm juridic multe IMM-uri și uh, chiar alte companii. Am discutat despre manipularea Uh, rate de, la ratelor de referință LIBOR cu o serie de clienți, în special cei implicați în sectorul bancar paralel. Mulți uh, clienți sunt îngrijorați și ne-au uh, atras atenția că manipularea LIBOR are costuri pentru afacerile lor. Uh, în majoritatea cazurilor, însă, aceste IMM-uri nu consideră că este eficient să caute o. președinte. Uh, președinta întrerupe, vă rugăm să vorbiți puțin mai rar. Efectele agregate asupra economiei în legătură cu manipularea unui, unei rate de referință sunt extrem de mari. Reprezintă, de fapt, un transfer economic de la clienți către bănci în cazul manipulării Libor. Eh, în legătură cu comercializarea eronată a acordurilor de swap pe rata dobânzii, eh, s-a dovedit că aceste acorduri au fost comercializate eronat de zeci de mii că zeci de mii de asemenea acorduri au fost comercializate eronat în Regatul Unit clienții de fapt au fost induși în eroare spunându-li se că un asemenea acord îi va proteja în cazul creșterii do- ratei dobânzii, însă nu fusese preveniți în legătură cu riscurile și costurile suplimentare asociate unei scădere a ratei dobânzii, ceea ce s-a întâmplat. În loc ca băncile să propună instrumente, credite cu dobândă fixă care au un risc relativ redus, băncile au introdus uh, produse complexe de hedging, uh, Uh, pe care le-au oferit companiilor uh, mici și mijlocii. Uh, deseori băncile amenințau IMM-urile cu neacordarea creditului dacă nu se intra într-un acord de swap pe rata dobânzii. Majoritatea IMM-urilor care au uh, semnat un, un asemenea acord, nu ar fi intrat într-un asemenea acord dacă nu ar fi fost uh, introduș, introduse în temerea de a nu uh, putea contracta uh, creditul respectiv. de asemenea, personalul băncilor era stimulat pentru a vinde din ce în ce mai multe asemenea acorduri, pentru a crea profituri. Majoritatea uh, angajaților băncii nu puteau însă să evalueze acest acord pentru că nu îl înțelegeau nici ei. Uh, înainte de intervenția actuală a Agenției de Reglementare din Regatul Unit, uh, băncile au spus că documentarea semnată de către IMM-uri conținea formulări standard care menționau că Uh, consumatorul este responsabil să uh, contacteze consiliere uh, separate. Însă, în Regatul Unit, nimeni nu poate să acorde o asemenea consiliere, pentru că juriștii și contabilii nu sunt autorizați să consilieze pe asemenea acorduri. Eh, ratele eh, dobânzilor au scăzut în ultimii ani și IMM-urile care au intrat în asemenea acorduri eh, s-au confruntat cu probleme destul de mari pentru că s-au confruntat cu costuri suplimentare. Răspunsul băncilor a fost să forțeze numirea unor consilieri privați, să amenințe cu executarea silită și să și în final să ofere o reșalonare a datoriilor, dar în final cu, cu un cost mai ridicat pentru uh, contractant. După uh, ce uh, Parlamentul a intervenit, uh, Agenția de Reglementare FSA a uh, a convenit o schemă cu băncile pentru a oferi compensare anumitor clienți care au intrat în anumite tipuri de acorduri de swap pe risc, de, de, de variabilitatea dobânzii. Însă această schemă uh, nu este perfectă. Ă, băncile pot să au puterea de a decide care clienți să participe în schemă Uh, și băncile selectează uh, modalitățile de acțiune. Multe IMM-uri care au încheiat asemenea acorduri nu uh, au încredere că vor uh, obține ceva prin asemenea, uh, printr-o asemenea schemă sau printr-un, printr litigiu. Astfel, uh, ar trebui să în, de vreme ce ratele dobânzilor au scăzut, asemenea, aceste acorduri au uh, eliminat orice fel de beneficii pentru IMM-urile care au contractat acorduri de SOA pe risc al dobânzii. Este foarte uh, uh Acum, uh, în consecință, multe IMM-uri nu au încredere în bănci și uh, băncile trebuie să rezolve această provocare. Uh, Uh, trebuie de asemenea să ne gândim la sancțiuni care să uh, evite asemenea comportamente din partea băncilor în viitor. Uh, s-au examinat diverse soluții. Raportul Vickers a propus interdicții și proceduri de criminalizare. Însă, nu uh, este greu de văzut cum inovarea structurală poate să promoveze o schimbare în comportament. În general, uh, comportamentul care este recompensat va fi comportamentul care va fi folosit și în viitor. De exemplu, uh, ar trebui să introducem pedepse penale pentru falsificarea unei rate de referință. Bineînțeles că aceste rate de referință trebuie să fie, uh, vor trebui să fie definite și trebuie să se țină cont de însemnătatea lor. Însă, trebuie să ne gândim dacă uh, delictul comis este unul penal. Uh, cine va răspunde? Persoana care a semnat documentul sau ce persoana care a inițiat acțiunea? De asemenea, trebuie să examinăm din perspectivă economică legislația de concurență și problemele de cartel, manipularea de pieței uh, care afectează o piață poate să existe doar dacă există o situație de oligopol. Uh, în Regatul Unit, uh, sistemul bancar este extrem de concentrat trebuie să forțăm marile conglomerate bancare să se divizeze uh, și acest lucru reprezintă o parte din răspuns. Însă care va fi uh, efectul pentru competitivitatea băncilor europene, dacă se va întâmpla așa? Vă mulțumesc, într-adevăr ați uh, abordat câteva teme foarte interesante care ne aduc la uh, următoarea intervenție a domnului comisar Almunia. Cred că avem câtva timp pentru întrebări, pentru că nu este o audiere formală, nu uh, vom urma uh, un protocol formal. Așadar, îi voi da cuvântul acum domnului Lambers, pentru că trebuie să plece să voteze. Abuzez de poziția mea de președinte și profit pentru a uh, îl întreba ceva pe domnul Gensler. Au fost câteva idei foarte clare în prezentarea dumneavoastră. Ați spus că trebuie să existe o modalitate reală de a observa tranzacțiile, o mai bună supraveghere și să se evite conflictele de interes. Însă, dacă avem aceeași, același sistem de cartel care operează, dacă băncile stabilesc aceste rate, cum putem să evităm conflictul de interes? Este o întrebare structurală, însă aș dori un răspuns și după aceea, Filip, luăm și întrebarea ta, adunăm mai multe întrebări pentru că și după aceea dăm cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc. Domnule Farrell, uh, vreau să vă pun două întrebări scurte. Trebuie să fiu însă la vot la ora 4. Uh, poate asistentul meu va fi aici să asculte răspunsurile dumneavoastră, însă mă întorc după voturi. Domnule Gensler, însă, ați vorbit despre Barclays de mai multe ori. Cred, cred că însă problema este mai largă decât doar compania Banca Barclays. Uh, În al doilea rând, uh, am criticat o abordare globală, însă uh, în acest caz este vorba de o piață globală și un nivel corespunzător de reglementare ar fi nivelul global, nu doar nivelul continental ca în Basel 3. Întrebarea este cine are puterea de a determina caracteristicile unui index al pieței pentru a ne asigura că identificăm toate aspectele prin reglementare și cine și care trebuie să fie organismul de reglementare care să definească regulile și să le aplice. Putem să avem reguli comune uh, la nivel global pentru indicii globali sau va trebui să ne bazăm pe uh, uh, agențiile de Uh, și mecanismele de, uh, ale, ale autorităților din Uniunea Europeană, Statele Unite, Japonia, Asia. Domnul Faio. Mulțumesc. Am uh, câteva întrebări din numele doamnei Pietikainen, raportoare PPE pentru această temă. Stimați colegi, vă rog să vorbiți puțin mai uh, tare pentru ca domnul Genser să vă poată auzi, pentru că este prin teleconferință. Am așadar aici câteva întrebări de la doamna Kainen. În prima dumneavoastră intervenție deja ați răspuns la câteva din aceste întrebări, însă voi repeta acum întrebările care mi-au fost transmise. În primul rând, cum vedeți reforma sistemului actual de stabilire a acestor rate de referință? Cum poate să fie consolidată aplicarea regulilor în industrie? Cine ar trebui să guverneze și să supravegheze aceste rate de referințe? În al treilea rând, Comisia reexaminează aceste teme mai larg. Există câteva pre- concluzii preliminare care pot fi trase din munca făcută până acum. Vă mulțumesc. Domnul Clint, aveți o întrebare? Mulțumesc, câteva comentarii și după aceea o întrebare. Domnul comisar Barnier a spus că avem o criză de încredere foarte mare. Și ceea ce s-a întâmplat agravează criza de încredere. Ceea ce s-a întâmplat însă nu este un accident, a fost o acțiune premeditată a unor actori importanți de pe piață și nu este vorba de o acțiune izolată. Nu e vorba doar de manipularea Libor, este, am văzut eh, eh, sisteme bancare de tip casino și spălare de bani vedem că sistemul bancar nu are niciun respect în, pentru clienți și nici pentru agențiile de supraveghere. Este un lucru extrem de îngrijorător și trebuie să acționăm. Nu știu dacă Libor este numărul sau indexul cel mai important din lume. Unii spun că este important și de aceea aș dori să știu cam cât, un, la cât se ridică pagubele create. O cifră. După aceea, regulile și regulamentele nu vor fi suficiente pentru a rezolva situația. Statele Unite și Uniunea Europeană trebuie să acționeze împreună și în mod coordonat. Este în primul rând vorba de o chestiune de o chestiune culturală. Dacă nu există un cod etic pe care l-am aștepta de la, din partea unui CEO, atâta timp cât aceiași oameni sunt responsabili și nu își dau seama că respectarea regulilor nu ține doar de discreția lor, ci că este un lucru de principiu, atâta timp cât avem aceiași oameni în sistem care gândesc în același mod, nu vom reuși să schimbăm lucrurile, pentru că uneori nu ne dăm seama că respectarea regulilor uh, este crucială. Ceea ce este legal nu este neapărat legitim ce putem face pentru a ne asigura că va avea loc o, o schimbare culturală, nu peste noapte, dar în următorii 5-10 ani, pentru că dacă nu, întotdeauna vom fi cu un pas în urmă și va trebui să uh, reglementăm și să găsim noi reguli pentru a împiedica încălcarea regulilor de pe piață. Doamna Ferrera, în primul rând, vă mulțumesc tuturor vorbitorilor, în special domnului președinte Gensler. Uh, îmi pare bine să vă văd din nou. Întrebarea mea se referă la condițiile pentru a înțelege mai bine cum a putut să se întâmple ce s-a întâmplat și cum putem împiedica acest lucru pe viitor. Au existat informații din partea autorităților uh, americane încă din 2008. Cum de a durat atât de mult timp și cum de nu ne-am dat seama de ceea ce se întâmpla în Europa? Ce capacitate avem de a înțelege ceea ce se întâmplă pe piață? În al doilea rând, domnul Gensler a sugerat câteva linii de acțiune pentru viitor, în special că trebuie să ne bazăm pe tranzacțiile reale și nu pe prețul fictiv al unei tranzacții aveți și alte idei, alte sugestii pe care ni le puteți da, uh, idei care au apărut în raportul american legat de Libor. Cum putem învăța din acest exercițiu pe care îl întreprindeți acum? Cum și comisia de partea ei, cum este pregătită să încorporeze asemenea sugestii? Pentru că uh, este foarte important să apară deja câteva linii directoare și înțeleg că lucrurile nu pot să rămână ca până acum, sunt perfect de acord, însă trecerea spre prețurile reale va fi una foarte importantă. Schmidt de la grupul ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să vă văd din nou, domnule Gensler. Ne-am văzut în Washington în iulie. Un comentariu pentru colegul meu din dreapta. Am primit răspunsul la Washington de la câțiva dintre colegii dumneavoastră că poate ar trebui să se schimbe atitudinea la universitățile de business. Trebuie să schimbăm deja atitudinea studenților, însă nu este ușor. Poate că responsabilitatea este și a noastră Întrebarea mea ar fi, totul a început în 2007-2008. Cel puțin asta s-a scris în Wall Street Journal. Însă după aceea s-a considerat că de fapt nu se întâmplase nimic. Cum de-a luat 4-5 ani până să ne dăm seama de efectele negative? Este un lucru bun, prost sau ce părere aveți? Bine, vom da cuvântul domnului președinte Gensler și după, după aceea domnului comisar. Domnule Gensler, dacă doriți să răspundeți, unele întrebări au fost mai tehnice, altele, altele mai filozofice. Um. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor membrilor comisiei dumneavoastră și dacă nu răspund la o întrebare, vă rog, doamnă vicepreședinte, atrageți-mi atenția. Cred că întrebarea generală pe marginea acestei rate este cea de, legată de divorțul, dacă vreți, de tranzacțiile reale și momentul în care raportările au devenit confuze. Am, am date din 2011-2012 când uh, s-au pus întrebări legate de valorile reale de pe piață în contextul în care băncile traversaseră o criză fiind nevoite să opereze pe o piață care era pe punctul de a dispărea. Apoi, mulți membri s-au referit la practicile de cooperare ilicită. Noi în Libor vorbim despre banca A, banca B, banca C, banca D. Nu putem să nominalizăm băncile, dar până la urmă totuși au existat știri. Aceste cooperări ilicite nu prea pot explica dacă la baza unei rate de referință stau tranzacțiile reale. Eu nu spun că trebuie în fiecare minut, în fiecare zi să existe aceste date, dar cu cât există mai multe date reale, discreția este mai mică și există mai puține șanse de comportament abuziv. Și cred că, într-adevăr, trebuie să avem o dezbatere publică largă, pentru că dacă Libor nu are la bază tranzacții reale pe această piață negarantată, atunci e clar că va trebui să trecem la un substitut, chiar dacă uh, pare să fie destul de greu să facem acest lucru. Ne-ați întrebat de ce a durat atât de mult până să ne dăm seama de problemă, 4-5 ani. CFTC a început să analizeze problema în primăvara lui 2008, în urma unor uh, articole din partea Wall Street Journal și New York Times. Am lucrat în strânsă cooperare cu FSA Londra, un partener excelent. A fost vorba de milioane de documente, sute de ore de înregistrări audio și o, un grad ridicat de cooperare internațională pentru a putea până la urmă să formulăm acuzațiile. Aș fi vrut să se poată face acest lucru mai repede, dar nu voiam să inițiem acțiunea înainte, înainte să avem la îndemână toate dovezile. dar uh, și vă pot spune că mă bucur foarte mult că este o cooperare internațională, pentru că altfel poate că ar fi fost vorba de 2016 sau 2017, abia atunci am fi finalizat dosarele și am fi identificat problema. Acum, va trebui să dezbatem dacă într-adevăr Libor are nevoie de un uh, înlocuitor. Cred că dacă ar fi mai multe bănci participante, riscul de comportament abuziv ar scădea pentru că ar fi mai multe tranzacții reale care ar sta la baza acestei piețe de împrumut interbancar. Cine ar trebui să supravegheze sectorul? Cred că dacă puteți garanta un control pe calea legiferării directe, noi am putea fi de acord cu această teză, dar dacă astfel de benchmark-uri sunt folosite la noi, să știți că legislația noastră este foarte precisă, autoritățile noastre se îndreaptă cu forță împotriva practicilor ilicite. Orice benchmark care funcționează în SUA trebuie să fie unul corect. Mă uit acum la lista de întrebări, nu știu dacă nu cumva am ratat una sau două și vă rog să-mi atrageți atenția dacă așa s-a întâmplat, pentru că poate am uitat o întrebare importantă. Dați-mi voie să vă rog să comentați cu privire la necesitatea de a schimba cultura în care operăm, pentru că mai mulți colegi s-au referit la această cultură de piață. A spus că este nevoie de sancțiuni foarte puternice, disuasive, poate chiar sancțiuni penale Băncile pot decide sau pot, pot decide să nu participe la aceste submissions, la aceste comunicări, dacă știu că în momentul în care raportează greșit, atunci riscă să se trezească în închisoare managerilor. Deci, dacă stabilim un un sistem de sancțiuni, într-adevăr, mergem pe calea cea bună, dar nu știm sigur dacă pe această cale se dorește, dacă nu cumva ar putea exista și alte alternative. Nu trebuie să ne bazăm exclusiv pe bănci pentru ca sancțiunile să poată fi aplicate. Cred că cu cât tranzacțiile sunt mai reale și mai ușor de observat și mai ușor de monitorizat de organisme independente, noi acum v-am spus cooperăm cu Asia și cu Europa, cu cât metoda de adunare de date este mai transparentă, cu atât lucrurile vor evolua mai mult. Dar v-am spus, întotdeauna va exista un anumit grad de discreție al băncilor și este important și să avem sancțiuni penale. Ele nu trebuie să fie ignorate pentru că ele într-adevăr trebuie să intre în joc în momentul în care o bancă cu intenție încalcă legislația în dorința sa de a manipula indicii. În ceea ce privește cultura Există aici conflicte de interese pe care trebuie să le recunoaștem și să le gestionăm mai bine. Ele nu cred că vor dispărea pe măsură ce va exista o legislație extinsă pe, această, pe acest domeniu. Este absolut necesar ca tranzacțiile să fie transparente, este absolut necesar ca tranzacțiile să fie reale și ușor de observat, este absolut vital să înțelegem că trebuie să păstreze și băncile un grad de discreție, trebuie să existe în momentul raportării supervizare la nivelul băncile, trebuie să existe firewall-uri care să protejeze băncile care nu pot profita de o anumită situație, pentru că Barclays, de exemplu, a încercat să exercite o influență care i-a fi beneficiat în momentul în care alte bănci au raportat ratele lor. Trebuie să îi supraveghem și pe cei care fac raportările și pe cei care beneficiază de pe urma acestora. Cultura cooperării ilicite, care are secole bune vechime, va putea fi combătută prin sancțiuni va trebui stabilit exact dacă aceste încălcări au fost făcute cu intenție sau nu și va trebui să existe și un mecanism de împiedicare a, acestor, a acestui tip de cooperare. Vă mulțumesc pentru răspunsurile directe și exhaustive. Mi-am că la Washington am discutat despre un comportament care nici de cum nu era un comportament al gentlemanilor. Aș dori să-l rog acum pe domnul comisar să răspundă la întrebări. La primul punct, sunt de acord cu observațiile făcute de Gary Gensler. Trebuie într-adevăr să vizăm această problemă la nivel global. Pe scurt, Alan McCarthy a vorbit despre conflictul de interese. Am evocat uh, două posibilități. Pe de o parte, calea supravegherii externe și interne și, pe de altă parte, așa numitul zid chinezesc care uh, s-ar crea în nivel de fiecare instituție bancară. După cum am spus, așteptăm uh, răspunsurile la consultarea noastră înainte de a elabora propuneri. Domnul Lamberts uh, se întreba cine este cel mai bine plasat să determine indicele și pentru a face verificările, eu cred că e nevoie de principii comune la nivel mondial, de unde acest dialog cu uh, colegii americani, japonezi și așa mai departe, uh, dar e nevoie de o bună aplicare pentru uh, a avea activitate eficientă în fiecare stat, la nivel de fiecare stat de Uniunea Europeană. Iată abordarea mea, o dublă responsabilitate pentru determinarea regulilor la nivel internațional, dar și o aplicare la nivel regional. Domnul Clintz vorbea despre coluziune Colegul Almunia a sosit și se va referi um, la aceste comportamente tip cartel uh, pentru că sunt de domeniul său, dar ce este clar este că trebuie să reacționăm foarte rapid în ceea ce privește represiunea sau prevenirea pe viitor a comportamentelor de manipulare a pieței cu texte mai bune în legătură cu abuzurile de piață. Pentru mine, ce este clar și spun acest lucru foarte calm, dar și foarte ferm, este faptul că aceste manipulări sunt atât de grave, încât dacă apar pe viitor, trebuie să se știe că cei care comit astfel de acte trebuie să meargă în închisoare pur și simplu, având în vedere cât de grave sunt consecințele asupra cetățenilor, uh, contribuabililor, statelor și așa mai departe. Și tocmai de aceea am îmbunătățit directiva MIFID și directiva privind abuzurile de piață pentru, tocmai pentru a pedepsi penal astfel de comportamente. Andrew Farrell a vorbit despre cultura în astfel de instituții și piețe. Eu nu cred în autoreglementarea piețelor. Uh, nu cred nici că va exista o schimbare spontană a culturii pe, piețele, financiare, pe piețele financiare. Eu cred că e nevoie de reguli, e nevoie de o supraveghere uh, fermă, intrusivă, e nevoie de bună guvernanță a întreprinderilor. Supravegherea externă nu va fi suficientă. E nevoie de o supraveghere internă în cadrul fiecărui um, fiecare instituție financiare pentru a se verifica cum se respectă regulile. Comitetul de risc trebuie să joace rolul. Trebuie să încurajăm aceste uh, instituții financiare astfel să respecte anumite reguli și valori. Bineînțeles, vom continua să cooperăm cu Eliza Ferrer în legătură cu toate aceste aspecte, cum am făcut-o pentru MIFID și abuzurile de piață, vom face și pentru transparență, control și supraveghere internă și externă și, după cum a spus Gary Gensler, uh, pentru a folosi mai bine, mai sistematic uh, supravegherea tranzacțiilor, folosirea uh, indicilor din tranzacțiile reale, chiar dacă nu este întotdeauna posibil. Și după cum a spus domnul Schmidt adineauri, doresc să spun deputaților care sprijină eforturile noastre, dar și tuturor observatorilor externi, că nu am ajuns la capăt în ceea ce privește reglementarea piețelor la nivel mondial, o reglementare inteligentă și eficientă pentru a face față crizei care a început acum patru ani, um, fără a aduce verdicte, observăm în um, întâlnirile grupului G20 că această problemă a manipulării indicilor uh, nu a fost identificat ca risc real. Grupul G20 a zis transparență, guvernanță și reglementare, dar printre numeroase obiective foarte precise identificate de grupul G20 la diferitele întâlniri ale șefilor de state și de guverne care reprezintă foaia noastră de drum, eu nu am văzut acest aspect al indicilor, legat de indici. Deci, iată, de ce trebuie să continuăm să fim vigilenți, să supraveghem în mod eficient piețele dincolo de ceea ce am făcut deja în Uniunea Europeană și în zona euro, nu am ajuns la capătul drumului, e nevoie în continuare de multă vigilență și re- reactivitate uh, pentru a face față acestei crize. Okay, Bun, dacă mai sunt alte întrebări, am eu o întrebare pentru domnul Farrell. M-a îngrijorat faptul că ați spus că majoritatea IMM-urilor nu mai au încredere în bănci. Este o provocare pe care trebuie să o avem în vedere și, de fapt, băncile trebuie să o aibă în vedere. Trebuie să transmită mesajele pe care IMM-urile doresc să le audă. Legiuitorii trebuie să-și joace și ei rolul. A susținut și domnul comisar Almunia. Am notat și faptul că ați vorbit despre problema operațiunilor tip, de tip cartel și aș dori să vă dau ocazia să comentați vis-a-vis -vis de nevoile pe care le-ar avea IMM-urile din partea legislației care vizează cartelele pentru, cartelurile pentru a își recâștiga încrederea în bănci, pentru că de fapt, aș dori să știu și dacă puteți să cuantificați pagubele care au fost înregistrate sau poate ne puteți da un exemplu despre legat de discuțiile pe care le-ați purtat cu reprezentanții IMM-urilor vis-a-vis de această problemă. IMM-urile doresc protecție. Se simt expuse față de puterea băncilor, relația lor întotdeauna s-a bazat pe încredere, relația lor cu băncile, pentru că ele din partea băncilor se așteaptă la o consiliere pe problemele, pe problemele activităților comerciale. Deci își doresc o astfel de consiliere, un soi de asigurare, dacă vreți, dar, iată, încrederea aceea a fost uh, înșelată și acum IMM-urile nu mai au încredere în bănci. Deci ele caută să fie protejate și doresc să știe că în momentul în care se duc la consilierilor bancari, nu numai că beneficiază de o consiliere care are la bază o legislație solidă, ci uh, trebuie să se poată baza și pe executarea acelor norme. Pentru că de multe ori există nevoia ca acele reglementări să fie îmbunătățite, să fie consolidate. Și asta într-o manieră care să aibă sens. Punerea în aplicare a reglementărilor este absolut esențială. Noi avem o astfel de legislație Există un sistem de amenzi, există un sistem de suspendare din practică în momentul în care se constată uh, practici ilicite și așa mai departe. Acest lucru trebuie să se aplice și în cazul uh, managementului din sectorul bancar. Bineînțeles, nu orice încălcare constituie infracțiune. Trebuie să vorbim și despre răspunderea personală care cred că trebuie să se transforme ulterior într-o, într răspundere corporatistă. Iar uh, membrii aceleiași organizații împart această răspundere. Acestea sunt aspectele cheie pe care insistă IMM-urile pentru ca încrederea pe care au pierdut-o să revină în această schemă. În ce privește evaluarea pagubelor, cred că este util să uh, remarcăm că unii au manipulat Libor în jos, așa cum a rezultat din exemplul Barclays, iar acest lucru poate avea un efect benefic asupra ratei de împrumut. Pe scară mai mare, așa cum am spus, se pare că ce se întâmplă este în favoarea băncilor și contrar intereselor clienților. În ce privește reglementarea, organizațiile externe, precum FSA, au o reputație bună, rolul lor este să protejeze uh, băncile și nu sunt un, un, un, un, uh, un organ care să protejeze în mod direct consumatorul. Mi-ați spus că din cauza acestei lipse de încredere există și inițiative locale pe sistem peer-to-peer, -peer, astfel încât să nu trebuiască ca IMM-ul să mai meargă la o bancă. Și aș dori să știu care este opinia dumneavoastră pe această temă. Ce se întâmplă cu încrederea în, care, în momentul în care IMM-urile nu se duc la bănci tocmai pentru că nu au încredere în acestea? Am avut astfel de cazuri în nord-vestul Angliei. Comercianți locali au înființat astfel de operațiuni peer-to-peer, -peer, astfel încât să poată deci astfel de cooperative care să permită împrumutul de bani între membrii aceiași, aceleiași activități comerciale, tocmai pentru a evita băncile. Iată, acesta este un răspuns direct față de sau la dificultățile pe care oamenii din acea regiune le-au avut în legătura lor, în relația lor cu băncile. În mod evident, societățile au nevoie să împrumute bani, orice ar fi, și Tot ce se, de exemplu, am putea să multiplicăm acel exemplu tocmai pentru, că, pentru a permite comunităților să se sprijine financiar singure. Mai sunt și alte întrebări, pentru că mai avem aproximativ 3 minute alocate acestei secțiuni, dar nu se pare că am acoperit totul. Aș dori să-i mulțumesc din, din suflet domnului Gensler, care ni s-a alăturat din Washington și care ne-a oferit opiniile sale inestimabile. Îi mulțumim și comisarului Barnier, care întotdeauna este dispus să vină la noi și să răspundă la întrebări, fie ele grele, fie ele ușoare. Îi mulțumim și lui Andrew pentru că ne-a oferit perspectiva din partea IMM-urilor. Vă mulțumesc, domnilor! Thank you. Uh, and I hope you get... Și sper să vă faceți bine în curând. Sper să vi se sudeze coastele, să se sudeze mai repede decât uh, se vindecă sistemul bancar. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte McCarthy. Is it mute or... Colegi, shall we, we will... Stimați colegi, haideți să continuăm, pentru că, după cum v-am spus, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Trecem la partea a doua. Punem mai ales accentul aici în această sesiune pe integritate și încredere după Libor Euribor. Îl avem aici pe domnul comisar Almunia. Deja îi spuneam că s-au pus întrebări în legătură cu politica de concurență ce se poate face pentru a eh, consolida încrederea și integritatea și suntem foarte interesați să auzim ce aveți să ne spuneți. Nu este vorba aici doar de reglementări, ci și de concurență în ceea ce privește viitorul industriei serviciilor financiare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc eh, foarte mult, Arlin, și tuturor membrilor comisiei care sunt prezenți aici. Mulțumesc tuturor pentru că m-ați invitat. Trebuie să discutăm nu doar astăzi, dar în special astăzi ceea ce s-a întâmplat greșit în domeniul finan- finanțelor. Vorbim despre integritate, încredere, guvernanță și uh, eșecuri sistemice. Perioada de dinainte de criză Uh, epoca dereglementării, a permis sectorului financiar să se dezvolte prea mult și în mod prea complex. A devenit un sector financiar care funcționa mult mai bine în propriul său interes și nu în interesul celorlalți și punea, a ajuns să pună sub amenințare stabilitatea economiei noastre. Acum problema este care ar fi ramificațiile celor întâmplate și ce, care este miza, de fapt. Criza financiară a început acum 5 ani s-a răspund, și s-a răspândit la o scară mult mai largă. În momentul actual aș dori să spun două lucruri foarte clar. În primul rând, băncile nu sunt cauza tuturor relelor nici pe departe. Și în al doilea rând, evoluția financiară și economică din ultimele trei decenii nu ține de o lege a naturii. Așadar, ar fi incorrect să punem vina asupra bancherilor lacom și a erorilor morale, pentru că ei sunt doar o parte a sistemului din care uh, Uh, fac parte liderii politici și liderii de opinie. Responsabilitățile sunt împărțite. Bineînțeles că o serie de manageri și traderi au încălcat regulile și acest lucru a fost greșit. Însă nu vorbim aici despre șmecheriile lor. Regulile au fost greșite chiar ele și trebuie să înțelegem cum, put, cum pot fi ele schimbate acum. Băncile și alte servicii financiare esențiale sunt factori esențiali ai creșterii, pot eficientiza economia și ne pot ușura viața, însă fără o reformă a cadrului de reglementare, întregul sistem nu este unul durabil. Trebuie să se termine cu capitalismul de casino, să redefinim rolul finanțelor în economie și în sistemul sociopolitic. Acestea fiind spuse, am venit aici ca să răspund la o întrebare, și anume, care este rolul politicii de concurență în acest context? Aș spune că rolul uh, politicii de concurență este foarte important. Politica noastră susține buna funcționare a piețelor și poate să identifice eșecurile și uh, proasta funcționare orice actor eficient trebuie să fie să poate să participe, să aibă acces la piață dacă respectă cerințele de reglementare de siguranță, standarde minime de calitate și, în cazul sectorului financiar, stabilitate. Politica de concurență combate conduitele care ă, împiedică accesul pe piață. Aș spune aici că orice piață unde uh, informațiile esențiale a, rămân în mâinile câtorva oameni, limit, câtorva puțini și privilegiați. Uh, orice sistem așadar prezintă un risc, este uh, o piață de fapt care poate să fie manipulată. Atunci când cei care controlează informația o manipulează cu premeditare împotriva celorlalți actori, Aici se încalcă în mod extrem de clar politica concurenței. Regulile de concurență sunt încălcat, încălcate dacă o firmă sau un grup uh, ascund informații de la alții pe, în scopul influențării pieței. De la începutul crizei, uh, Comisia a intensificat vigilența în, în cadrul sectorului financiar. În momentul actual, cercetările noastre apa, acoperă uh, swapurile pe risc de credit, uh, agențiile care furnizează informații pe, pe piață și ratele de, uh, ratele de referință. Am putut să vedem unde uh, regulile nu sunt bune am inițiat două cazuri împotriva Standard and Poor's și Thomson Reuters, uh, agenții de furnizare de informații pe piață, în legătură cu restricțiile impuse utilizării datelor. Astfel, clienții uh, nu pot să folosească furnizori alternativi dacă își doresc acest lucru. La Standard Poor's am uh, propus modalități de remediere și am închis cazul și uh, acum analizăm uh, soluțiile propuse de Thomson. În ceea ce privește swapurile pe risc de credit, am deschis două anchete, una în legătură cu um, achitarea acestor swapuri și un alt caz legat de informațiile legate de swapurile pe risc de credit. Încă mai învățăm din aceste anchete, probabil concluziile anchetelor nu vor confirma toate dubiile noastre inițiale, însă vor confirma alte elemente care țin de proasta funcționare a piețelor. În unele aspecte rămân la un nivel general, însă vă pot asigura că ancheta noastră este una prioritară, una, o prioritate de vârf, de fapt. O altă, alte anchete de prioritate de vârf sunt cele care implică bănci internaționale de top care se suspectează că au uh, format un cartel, chiar mai multe carteluri, pentru a manipula uh, uh, informații în legătură cu ratele de referință Libor, Tibor și alte rate. În octombrie 2011, Comisia a întreprins o inspecție anunțată la sediul mai multor bănci care activează în uh, Uh, domeniul Euribor și am solicitat și informații. Anumite companii, în special bănci, dar și anumiți brokeri, în, au încălcat regulile antitrust care uh, interzic cartelurile. Anumite, anumiți actori de pe piață au, s-au coalizat pentru a um, obține beneficii în urma manipulării ratei de referință în detrimentul uh, concurenților lor și în detrimentul clienților. De asemenea, au schimbat informații în legătură cu pozițiile de comercializare și așteptările în legătură cu trendurile viitoare în ceea ce privește prețurile produselor derivate. Dat fiind că aceste date sunt extrem de importante în determinarea riscului, uh, decurge că s-a afectat uh, întreaga piață. Aceste anchete continuă și se vor încheia cât de curând posibil. Acordăm mare prioritate acestor cazuri. În anchetele noastre suntem în contact și cooperare cu alte autorități de, de con, în ceea ce privește concurența, cât și cu alte autorități naționale la nivel uh, european. Examinând activitatea în, în comun a anumitor bănci, problemele care apar în aceste anchete, și anume existența unor stimulente ilicite care duc la proliferarea conflictelor de interes Eh, toate aceste lucruri ne fac să credem că va fi nevoie de soluții de reglementare. După cum a spus domnul comisar Barnier, el deja acționează, acționăm deja în, acest sens. Este și responsabilitatea comisiei să verifice dacă regulile antitrust ale Uniunii au fost încălcate. Trebuie să ne asigurăm că concurența pe piața financiară are loc în mod corect. Azi nu mă voi referi la următorul subiect, pentru că am explicat în trecut lucrurile în fața comisiei dumneavoastră, însă, după cum știți, suntem foarte, foarte activ în controlarea ajutoarelor de stat pentru sistemul bancar și aici vedem foarte mult, aflăm foarte multe în legătură uh, cu sistemul, cu modelul de afaceri al băncilor și învățăm multe pentru a implementa uh, și a stabili o piață sănătoasă pe, cu servicii financiare uh, corespunzătoare. Mulțumim foarte mult. Trecem la președintele IOSCO, domnul Masamici Kono. Mă bucur că am putut să vină, să fie alături de noi astăzi. Știm că dumneavoastră faceți anumite cercetări, nu doar în legătură cu rata dobânzilor, ci și legate de uh, ratele de referință. Uh, distinguished... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, stimați uh, invitați și participanți la audirea de astăzi. Este o onoare pentru mine să vin astăzi să vă vorbesc despre acest subiect atât de important. Uh, m-ați prezentat. Uh, sunt momentul de față președintele Consiliului Director al IOSCO, care este Organizația Internațională a Comisiilor de Reglementare pentru Titluri. Um, lucrez la Agenția pentru uh, Servicii Financiare din Japonia și îmi reprezint agenția în cadrul IOSCO. IOSCO este organizația internațională a organismelor de reglementare a piețelor care se ocupă de stabilirea standardelor globale în domeniul uh, reglementării piețelor financiare și pentru dezvoltarea politicilor pentru uh, organismele de reglementare a piețelor în întreaga lume. IOSCO are 200 de metri din 115 jurisdicții. Primul obiectiv al acestei organizații este stabilirea și promovarea unor standarde internaționale de calitate pentru a promova transparența și eficiența pe piețele titlurilor, reducerea riscurilor ecosistemice și pentru a facilita uh, cooperarea transfrontalieră între organismele de reglementare a piețelor. Obiectivul, bineînțeles, este protecția investitorilor și uh, a permite piețelor uh, să financeze creșterea economică și dezvoltarea. Um, recent au apărut multe probleme legate um, de corectitudinea ratelor de referință folosite pe piețele um, financiare globale, mai ales Libor. Dar aceste probleme nu sunt cu totul noi. După cum a spus domnul Gensler, organismele de reglementare a piețelor financiare uh, au uh, avut eforturi continue pentru a preveni uh, abuzurile pe piață și pentru a corecta comportamentele deficiente în multe domenii uh, pe piețele financiare. Dar ce este nou sunt consecințele globale ale acestor aspecte pentru că piețele au crescut, au venit globalizate uh, și problema trebuie abordată la nivel global organismele de reglementare trebuie să coopereze mai bine și să-și coordoneze eforturile pentru uh, a stabili uh, principii globale pentru uh, stabilirea ratelor de referință și alte activități conexe. În legătură cu diferitele aspecte la nivel internațional, integritatea acestor rate de referință este esențială pentru că um, aceste rate sunt folosite tocmai uh, ca referință pentru tot felul de instrumente financiare. E nevoie de transparență și corectitudine în stabilirea lor și în procesul de stabilire a lor. Aplicarea și sancțiunilor trebuie, eh, și sancțiunile trebuie să existe pentru a preveni uh, comportamentele deficiente. Dubii în legătură cu corectitudinea acestor indici nu pot decât să facă să, uh, să aibă consecințe negative asupra încrederii investitorilor și să distorsioneze um, efectele asupra, asupra economiei și pot să ducă la pierderi uh, um, pe diferitele piețe. Dar intervenția trebuie să fie măsurată, echilibrată, pentru a uh, pentru ca piețele financiare să continue să fie competitive și să funcționeze bine și măsurile trebuie să fie um, impulsionate uh, de reacțiile piețelor. Uh, principalele aspecte sunt procesul și procedura pentru stabilirea ratelor de referință, uh, structura de guvernanță în stabilirea ratelor de referință și oportunitățile existente și Um, ce stimul, îi stimulează pe cei care încearcă să manipuleze uh, calcularea acestor indici. Bineînțeles, noi la IOSCO încercăm să facem toate eforturile pentru uh, a reacționa la problemele care apar. reformarea măsurilor uh, și a procedurilor de um, creare a ratelor de referință nu trebuie să destabilizeze sau să creeze incertitudini pe piețe. Trebuie, bineînțeles, să facem față diferențelor uh, între reglementările uh, din diferite state și regiuni. În contextul internațional, uh, o abordare unică pentru toată Uniunea nu este, de fapt, fezabilă și trebuie să se țină cont de diferențele pe, de condițiile și actorii de pe diferitele piețe. Acestea fiind spuse, înțeleg că Uniunea Europeană uh, Um, are rol de lider acum la nivel internațional pentru a asigura integritatea ratelor de referință. Uh, știu că s-a făcut propuneri uh, pentru um, a modifica regulamentul și directiva privind manipularea piețelor și uh, comisia, uh, documentul de consult, uh, care stă la baza consultării comisiei este important pentru a identifica principalele aspecte. Dar uh, cred că pentru a recăpăta încrederea în toate tipurile de indici de pe piețele financiare e nevoie de coordonare la nivel local. E nevoie de eforturi pentru a promova un regim uh, consecvent la nivel internațional, aplicat la nivel internațional, um, cu uh, principii și linii directoare globale. Trebuie să existe o evaluare între diferitele organisme de reglementare, trebuie să existe acțiuni de cooperare și de aplicare în colaborare între organismele de reglementare a pieței. Stimați deputați, IOSCO este, credem noi, cel mai bun for pentru a aborda aceste probleme globale. IOSCO a început deja un nou proiect um, pentru a atinge acest obiectiv și în activitatea sa IOSCO uh, dorește să învețe din inițiativele Uniunii Europene, uh, printre alți actori, pentru uh, a atinge obiectivul dezvoltării unor politici și principii globale. Vom ține cont uh, de Whitley Review din Statele Unite, care se concentrează tocmai pentru reforma LIBOR uh, și vom coopera uh, cu organismul guvernatorilor băncilor centrale. Noi am cooperat cu organismele de reglementare din diferitele uh, state și am dezvoltat uh, linii directoare pentru controlele interne. Uh, tocmai pentru a evita um, crize cum a fost cea legată de Libor. După cum arată, o arată evenimentele recente și gravitatea scandalurilor, uh, piețele financiare au recunoscut rolul organismelor de reglementare din întreaga lume și s-a recunoscut faptul că doar abordare globală coordonată poate să funcționeze. Nu voi intra în um, detalii în legătură cu uh, mandatul task force-ului de la IOSCO, creat recent tocmai în acest scop, dar obiectivul nostru este să um, creăm recomandări uh, globale pentru politicile de gestionare și supraveghere um, a proceselor de stabilire a ratelor de referință. IOSCO uh, Uh, lucrează deja pentru a dezvolta recomandări pentru um, organismele care supraveghează ratele de referință. Mai sunt multe de făcut pentru uh, a reglementa procesul de stabilire a ratelor de referințe Uh, am uh, făcut același lucru și în uh, ceea ce privește la trei în domeniul petrolului, dar domeniul este puțin diferit de domeniul financiar și ratelor dobânzilor. Mandatul uh, noului uh, task force de la IOSCO este identificarea politicilor relevante pentru stabilirea ratelor de referință, diferite tipuri de rate de referință um, relevante pentru piețele uh, financiare și um, organismele de supraveghere cele mai potrivite pentru a exercita o acțiune de control. De asemenea, crearea unor uh, structuri de guvernanță pentru uh, control și asigurarea transparenței și deschiderii uh, pe piețe. Obiectivul este crearea unor principii globale, inclusiv cele legate de uh, autoreglementare. În dezvoltarea unor uh, principii globale vom ține cont și de atribuțiile de reglementare, precum și regimurile de sancțiuni, în cooperare cu experții noștri. Cooperarea transfrontalieră este indispensabilă, după cum au spus și antevorbitorii mei, și în acest sens, um, IOSCO are un memorandum de înțelegere multilateral tocmai pentru schimbul de informații confidențiale în legătură cu aplicarea în mod uh, eficient și rapid. Și acesta um, ajută autoritățile naționale să acționeze rapid. Um, organismul este, um, task force-ul este uh, con, uh, condus de Martin Whitley, um, director al Autorității Serviciilor Financiare din Regatul Unit și de Gary Gensler, uh, președintele uh, Comisiei Americane. Uh, obiectivul este realizarea unei consultări până la sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, care se va încheia în, în martie 2013. Având în vedere natura complexă și globală a folosirii pe scară largă a ratelor de referință, este foarte important um, Uh, să dezvoltăm uh, politici coordonate la nivel global uh, pentru a asigura credibilitate și integritate piețelor. Aici, în situație de risc, este tocmai stabilitatea sistemului financiar și a economiilor întreaga lume trebuie să subliniem faptul că obiectivul nostru este um, recâștigarea încrederii în activitățile legate de crearea ratelor de referință și vom continua pe această cale. Ratele de referință sunt folosite pe piețele financiare și trebuie să fie uh, transparente, nu trebuie să existe dubii în legătură cu integritatea uh, um, uh, și funcționarea acestor um, instrumente. Vă mulțumesc pentru atenție și voi răspunde la întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumim! Cred că vom comunica bine, sper că vom comunica bine cu Iosco și pe viitor, pentru că știu că vă ocupați de diferite aspecte care sunt de interes major pentru noi la nivel european. Acum uh, trecem la prezentarea domnului Daniel L. Doctorov, uh, uh, președinte al Bloomberg, care ne va prezenta perspectiva sa în ceea ce privește transparența informațiilor în acest domeniu. Vă rog. Afternoon. Bună ziua. Mă numesc Dan Doctorov, sunt președinte și CEO la Bloomberg LP, liderul de piață pe date financiare, știri și analize. Sunt onorat să am ocazia să fie, să fiu alături de paneliști reputabili care au făcut atât de mult pentru promovarea transparenței și răspunderii pe piețele globale. Apreciez eforturile extraordinare ale acestei comisii ale Arlinei, Arlinei McCarthy, care nu este doar vicepreședinte, ci și raportor, raportor pe inițiativa Market Abuse. După colapsul din 2008, instituții internaționale și regionale majore, precum UE, G20, Fondul Monetar Internațional, au observat o lipsă generalizată de transparență și o lipsă de informații corecte toate acestea au contribuit la criză. Noi am promovat transparența de 30 de ani încoace. Noi suntem conștienți de virtutile unui regim transparent și suntem sensibili față de modul în care piețele și publicul suferă în absența transparenței. Absența datelor corecte fac ca evaluarea riscului să fie mai dificil de făcut, de asemenea formarea prețurilor și evaluarea practicilor. Un regim transparent și robust eliberează capital pentru investiții și pentru crearea de locuri de muncă și duce la dezvoltarea de produse financiare noi și de indici noi. Transparența facilitează și monitorizarea de către guvern, guvern dar și existența unor sisteme de avertizare rapide implementate de participanții la piață. De asemenea, un efect al acesteia este creșterea încrederii investitorilor. Eșecul Libor este o ilustrare clasică a unui eșec care vine dintr-o lipsă de transparență. Comisarul Almunia a descris acest eșec, eșec pe bună dreptate ca fiind șocant. Referințele precum Libor, care se bazează pe valori subiective făcute de părți interesate, nu pot să reflecte realitățile de pe piață în mod constant. Acest lucru rămâne așa chiar și în absența unei potențiale încălcări și Libor de unul singur nu poate fi un indicator care să poată garanta o reformă care să aibă la bază transparența. Știm uh, cum ar trebui să arate un sistem mai bun. Trebuie să fie unul transparent, imparțial și obiectiv, având la bază date, date corecte. Provocarea este translatarea acestor obiective într-o realitate concretă. Ce ar trebui să facem pentru un nou index? Care ar fi institu- instituțiile care ar trebuie să fie supravegheată și cum. Este nevoie de know-how tehnic și logistic pentru acest lucru. Este nevoie și de investiții pentru ca acest lucru să se poată realiza. Credem că sectorul privat, în strânsă cooperare cu guvernele, pot ajunge, poate ajunge la răspunsuri. Bloomberg acum caută varii soluții pentru a depăși această provocare de piață. Cerem actorilor politici, inclusiv Comisiei Europene și Parlamentului European, să ofere un răspuns care să se bazeze pe transparență și pe date reale. Soluția noastră este B-Libor, rata interbancară oferită de Bloomberg. Nu este o soluție revoluționară, ci aplică principii deja cunoscute, precum analiza bazată pe date și transparența. Indexul actual se calculează utilizând evaluări ale ratelor pe piața interbancară și se bazează pe împrumuturile efective. O problemă cheie a abordării actuale este scăderea numărului de împrumuturi interbancare, pentru că tot mai puține bănci acționează aici și tot mai puține toți mai, tot mai puțini actori pe aceste piețe înregistrează astfel de tranzacții. Dacă însă extindem numărul de contribuabili la Libor, această, soluție ar, această problemă ar fi parțial rezolvată. Indexul trebuie să fie deschis și pentru alte firme financiare și alte companii care cunosc rata de împrumut, împrumut pentru un dolar sau euro. Astfel, nu s-ar mai ajunge în situația în care instituții izolate ar putea să influențeze Libor. Dar această reformă în sine nu ne duce către un index bazat pe date care ar fi B-Libor. Acesta, B-Libor, ar trebui să includă elemente de credit care să se bazeze pe indici bazați pe piață, pentru CDS-uri, pentru obligațiuni, pentru alte titluri comerciale și pe alte surse de informații financiare. Noi am monitorizat diferiții indici zilnic și i-am cuantifica pe termen scurt. Apoi am adăugat la această rată liberată de risc un, un premiu uh, pentru ca a calcu- pentru a, ca B liber să poată fi calculat. Haideți să luăm un exemplu simplificat. În 2009, haideți să analizăm informațiile de credit pe dolar pentru toate băncile care contribuiau la Libor la vremea respectivă. Folosind doar un tip de date observabile, default, credit default swap, combinăm aceste date și obținem o medie. Astfel ajungem să estimăm un, uh, o, o valoare de aproximativ 1,5%. Rata eliberată de orice risc la vremea respectivă era 50 de sau era o jumătate dintr-un procent, ceea ce înseamnă că o valoare pro forma Belibor ar a fost de aproximativ 2%, adică 1,5% plus 0,5%. Este un exemplu simplu, la baza căruia stă un singur tip de input de piață. Dar iată, ajungem la un indice B-Libor care ilustrează modul în care băncile pot acorda credite interbancare. El re- reprezintă o alternativă la un sistem uh, metric care uh, stă la baza sistemului de împrumut interbancar actualmente. B. Libor poate să fie aplicat și instituțiilor, dincolo de băncile participante. S-ar ajunge la un cerc care generează plus valoare prin faptul că B Libor de fapt îmbunătățește calibrul inputurilor sau raportărilor către Libor. Este vorba de o piață de 360 de trilioane, este vorba de piața ipotecară, piața cărților de credit, piața produselor financiare derivate și așa mai departe. Toate acestea ar beneficia de o încredere sporită pe care, care s-ar baza pe acest B-Libor. Acest lucru se poate obține printr-o inițiativă a sectorului privat care să coopereze îndeaproape cu legiuitorii și cu publicul larg. De aceea, Bloomberg se oferă să facă această muncă în regim pro bono. Lucrăm cu părțile interesate, cu Trezoreria Regatului Unit, cu FSA și cu alții, pentru a găsi o metodă pentru a determina ratele de împrumut interbancar, pentru a determina ca acestea să fie rate în care participanții pe piață să aibă încredere și care să reflecte realități. Ce sugerăm noi nu este ceva nou politicienii sugerează o astfel de soluție de ani buni. Ceea ce sugerăm noi nu este sfârșitul Libor, pentru că Libor va fi în continuație, în continuare folosit ca referință peste tot uh, în economia globală. Libor trebuie să rămână în picioare, cel puțin pe termen scurt. Ce cerem noi însă ar duce la un index care ar reflecta mai bine realitățile de pe piață și care ar fi mult mai independent de orice uh, tranzacții din partea unei instituții unice sau eliberat de orice estimări subiective. Comisarul Almunia a discutat despre nevoia de a readuce finanța în serviciul economiei reale și mai multă transparență ar duce la îndeplinirea acestui obiectiv. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Cred că această contribuție va duce la întrebări interesante din partea colegilor noștri. Mergem mai departe la următoarea intervenție din partea lui Thierry Filipona, secretar general la Finance Watch, care ne va expune câteva idei foarte interesante în vederea obținerii unui, unui sistem transparent. Honor to be here today. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte McCarthy. Este o mare onoare să fiu aici. Finance Watch aș dori să mulțumesc Comisiei Econ pentru invitația de a participa la această reuniune. Eh, activitățile financiare eh, se bazează pe încredere și ce se întâmplă dacă nu ai încredere cu persoana cu care ești implicat. Încrederea actuală în finanțe a fost eh, subminată. Libor și Euribor au definiții care mm, le diferențiază, însă au un lucru în comun. Sunt calculate de la contribu- prin contribuții care au conflicte de interes inerente, lucru care nu este compatibil cu ambiția de a consolida încrederea în sistemul nostru financiar. Cele șapte minute pentru declarații, în cele șapte minute pentru declarația mea voi sublinia patru măsuri simple care împreună ar putea să restabilească încrederea și integritatea în Libor și Euribor. Prima măsură este ca activitățile financiare cu implicații pentru interesul public să fie uh, sub control public. Băncile care contribuie la uh, cărțile de tranzacționare Libor și Euribor uh, au cost, costul de finanțare legat de aceste rate de referințe, ceea ce înseamnă că rate diferite pentru Libor sau Euribor determină profiturile unei bănci. Conflictul de interes este, este clar. Libor, Euribor, dar și indicii de, uh, pentru bunuri și de credit au un impact foarte mare asupra interesului public. Considerăm așadar că contribuțiile și procesul de calcul trebuie să fie controlat de agenții de supraveghere și nu de organizații private, în special în contextul conflictelor de interes pe care le-am menționat. Mai mult, supraveghetorul trebuie să, să fie cât mai îndepărtat de contributor și ar trebui să aibă un mandat internațional pentru a se asigura că controlul este exercitat în mod neutru. A doua măsură este asigurarea unei coerențe între ratele de referințe utilizate în scopuri asemănătoare. După cum am spus, Libor și Euribor au dif- definiții diferite. Acest lucru reflectă faptul că au fost înființate de către organisme private care aveau interese diferite și, câteodată, și deseori în concurență. Libor reflectă costul de uh, creditare al băncii, în timp ce Euribor reflectă convingerea băncii contribu- contribu- care contribuie în legătură cu costul la care o bancă ar putea să ofere depuneri unei alte bănci. În astăzi, eh, Libor în dolari are 18 bănci contributoare și Euribor Euro are 44. Se poate spune că definiția Libor este mai uh, strictă, dar pe de altă parte ar putea spune că și o bază mai mare de contributori face că, ca Euribor să fie mai puțin uh, să riște mai puțin manipularea. Aceste diferențe reprezintă re, și ratele de referință pe care le discutăm determină o serie de factori. Finance Watch eh, salută forțele de, grupurile de acțiune care au fost în, înființate de BIS și IOSCO în acest domeniu și speră că coerența definițiilor eh, în ratele de referință va fi asigurată. În al treilea rând, eh, ratele de referință trebuie să fie bazate pe ratele efective. În lumea finanțelor, prețurile care nu reflectă tranzacțiile au foarte puțin înțeles economic. Dacă am bazat Libor și Euribor pe ratele efective, contribuțiile ar ajunge să reflecte o realitatea financiară și s-ar îngreuna um, manipularea. Noi am considerat că acest lucru este feza, fezabil din punct de vedere tec- tehnic, este, nu este doar posibil, ci și este modalitatea cea mai eficientă de a ne asigura că aceste rate de referință reprezintă costul real pentru lichiditatea băncii. A patra măsură. Băncile, operatorii și managerii trebuie să fie responsabili pentru acțiunile lor, Băncile trebuie să fie trase la răspundere și supraveghetorii trebuie să aibă puterea de a impune sancțiuni proporționale cu pagubele. Dacă profiturile care mm, provin din uh, înșelăciuni sunt mai mari decât sancțiunile potențiale, acest lucru reprezintă un stimulant pentru bănci să în, încalce legea. Este foarte Uh, important ca operatorii să, fie, să răspundă personal pentru acțiunile lor, după cum se discută acum în dezbaterea în legătură cu abuzul pe piață. Gestionarii băncilor trebuie să fie responsabili personal pentru acțiunea operatorilor din subordinea lor, pentru că manipulările pot să uh, decurgă doar din complicitatea între manageri și operatori. În concluzie, Niciun sistem financiar sau economic nu poate să existe fără încredere și integritate. Legiuitorii și reglementatorii au responsabilitatea de a lua măsuri necesare pentru a evita o repetare a evenimentelor care au dus la scăderea încrederii în uh, sistemul financiar. Trebuie să adoptăm aceste patru măsuri simple nu doar pentru rate de referință cum ar fi Libor sau Euribor, ci și pentru ratele de referință pentru bunurile de larg consum și pentru credite, pentru a crește integritatea și încrederea în activitățile financiare. Nici o soluție bazată pe autoreglementare nu nicio soluție bazată pe autoreglementare nu va fi suficientă, pentru că uh, am văzut în trecut că aceste soluții nu funcționează în domeniul bancar. Mulțumesc, Filip, pentru prezentare. Sunt sigură că vom primi uh, întrebări foarte interesante. Mai avem o prezentare a doamnei Joana Kund, uh, care ne va da o perspectivă din, pers- ne va relata perspectiva investitorilor. Rock. Vă mulțumesc, domnul președinte, că ați invitat BlackRock pentru a prezenta punctul nostru de vedere legătură cu un aspect fundamental pentru clienții și piețele noastre. Mai întâi aș dori să prezint compania BlackRock. Uh, suntem un organism privat de investiții. Gestionăm uh, active pentru clienții noștri în valoare de aproximativ 750 de miliarde pentru clienții europeni majoritatea, noastră, majoritatea clienților noștri uh, sunt uh, pensionari sau persoane care au uh, conturi de economii. Um, ne bucurăm de faptul că organismele de reglementare din Europa și din restul lumii abordează probleme legate de Libor. Uh, noi nu participăm uh, în organisme de reglementare al LIBOR sau EURIBOR. Principalele mesaje pe care dorim să le transmitem sunt următoarele. Mai întâi, LIBOR este integrat în multe dintre fondurile pe care le gestionăm pentru clienții noștri și uh, astfel apare o problemă de viitor importantă, nu doar în ceea ce privește magnitudinea instrumentelor care folosesc LIBOR, ci și având în vedere perioada pe care sunt uh, valabile acestea. În al doilea rând, este absolut critic. Este foarte important să um, recâștigăm încrederea pieței uh, în instrumentul LIBOR prin evoluție și nu revoluție. Uh, pentru că impactul asupra pensionarilor, de exemplu, poate să fie foarte mare în um, ce, tocmai având în vedere dobânda pe termen lung a swapurilor pe rate a dobânzilor. În fine, considerăm că uh, o rată de referință unică uh, poate să înlocuiască uh, Libor. Acum uh, voi uh, aborda diferitele moduri în care este folosită rata de referință Libor pentru a atinge obiectivele de investiții ale clienților noastre. Uh, Uh, Libor este folosit de um, gestionarii de investiții uh, în mai multe moduri. În primul rând, există o primă categorie. Uh, Libor este folosit doar ca rată de referință a dobânzilor. Astfel, investitorul final poate să compare diferite oportunități de investiții. În aceste cazuri, Libor nu are un impact uh, asupra uh, câștigului investitorilor. Um, stabilirea unor rate de referință alternative ar putea să funcționeze. În a doua categorie, Libor este o rată de referință explicită pentru a determina um, cât plătește uh, fondul respectiv, deci care este performanța fondului respectiv schimbarea uh, referinței fondului, performanței fondului efectiv din Libor în Eonia, de exemplu, va avea implicații asupra riscului și profilului de uh, câștig pe investiții. Uh, în fine, avem o a treia categorie în care Libor este folosit pentru a calcula plățile um, pe baza unor derivate um, de dobânzi pe termen mediu și lung de până la 50 de ani, Uh, și uh, problema legată de schimbarea contractului în uh, această categorie este accentuată tocmai de termenul foarte lung al acestor acorduri. Aș dori să ilustrez acum implicațiile acestor aspecte, făcând referire la fondurile de pensii și fondurile pe piețele financiare. Fondurile de pensie uh, funcționează um, pe termen foarte lung, deci practic trebuie să financeze plățile pe viitor. Acestea folosesc swap-uri uh, pentru um, a uh, putea gestiona ratele uh, dobânzilor. Swap-urile pe um, uh, ratea dobânzilor pot să fie pe termen foarte lung, de până la 40 sau 50 de ani. O schimbare bruscă în Libor va avea un efect semnificativ asupra uh, fondului de pensii respectiv. Uh, și o simplă schimbare în Libor poate să reducă semnificativ activele din fondul de pensii respectiv și astfel va reduce capacitatea fondului respectiv să plătească pensiile pe care va trebui să le plătească. Asta nu este o chestiune minoră, pentru că folosirea unor astfel de titluri uh, sunt, în, sunt esențiale pentru funcționarea pensurilor, uh, fondurilor de pensii în Europa. Uh, peste 50% din uh, fondurile de pensii din Regatul Unit și 90% din fondurile de pensii din Olanda folosesc aceste mecanisme. Un al doilea exemplu este acela de pe fondurile de pe piețele de capital folosite de trezorierii corporativi, fonduri de pensii și alte tipuri de investitori pentru a diversifica investițiile. Uh, Uh, și uh, Libor are un impact uh, asupra fondurilor de pe piețele de capital în mai multe feluri. E um, vorba de instrumente de investiții care folosesc rata de referință Libor, este vorba de titluri um, de tip, din fonduri suverane sau supranaționale și este poate mai ușor să, în, în aceste cazuri, uh, să se folosească alte rate de referință decât uh, în cazul fondurilor de pensii, dar o schimbare foarte bruscă în Libor ar avea repercusiuni importante asupra modului în care funcționează piețele. Deci am subliniat cât de important este Libor uh, pentru pensionarii europeni și pentru investitori în general, vom uh, prezenta pe scurt recomandările BlackRock uh, adresate celor care fac politicile. Considerăm că cel mai important este să se recâștige încrederea pie piețelor și pentru acest lucru trebuie um, să, ca LIBOR să se concentreze uh, pe termen mai scurt. E nevoie de um, un mod mai credibil de stabilire ratelor de referințe suntem de acord cu uh, ceilalți experți că datele uh, transmise trebuie să fie controlate, uh, cum trebuie să fie controlate alte tipuri de tranzacții. Transparența și auditul sunt absolut necesare și organismele de reclementare trebuie să-și, uh, uh, să-și aducă contribuția pentru reglementarea acestei pieți private. Este critic ca independența și uh, reglementarea în cadrul LIBOR să fie îmbunătățite și trebuie să existe un cod de conduită uh, pentru uh, stabilirea acestor rate de referințe trebuie să se recalibreze contractele LIBOR existente. Acesta va reprezenta o schimbare fundamentală în natura acestor contracte care ar putea să creeze probleme ulterioare um, în plus de cele apărute în ultimii ani. În fine, la um, întrebarea dacă o rată unică de referință a dobânzilor, cum este LIBOR, este soluția pentru viitor sau nu, uh, Ehm, cu siguranță nu, pentru că diferiții investitori împrumută bani la diferite rate ehm, și, până la urmă, piața, inclusiv BlackRock, folosesc, ehm, folosește și alte Uh, și alți uh, indici de referință pe lângă Libor, cum ar fi Eonia, Sonia sau GCF. Considerăm uh, că cei care fac politicile trebuie să ofere mai multă lichiditate în ceea ce privește ratele, indicii de rate de schimb. Considerăm că mai multă diversitate nu poate să se facă bine pieței. Um, vă mulțumim. Acum întrebări din partea colegilor. Hey. Kate Swinburne, domnul Clint și apoi Filip. Mulțumesc, mulțumim tuturor intervenienților pentru aceste prezentări foarte utile din perspective diferite. Când analizăm importanța, importanța referințelor care operează pe plan global, se pare că acestea sunt create pentru un anumit produs sau pentru o anumită piață, de multe ori pentru un scop anume și pe măsură ce s-au dezvoltat, uh, ele au fost uh, extinse. Nimeni n-ar fi crezut poate că Libor este adecvat pentru a evalua toate produsele pe care le evaluează acum. Transparența și buna guvernanță sunt condiții, iată, pentru ca un benchmark viitor să poată exista. În cadrul discuțiilor uh, MIFID suntem într-un stadiu avansat și este improbabil ca în momentul de față Parlamentul să includă ceva legat de accesul la aceste benchmark-uri și nu cred că va putea fi îmbunătățit textul nici din perspectiva transparenței. V-aș fi recunoscător, recunoscătoare dacă ne-ați putea ajuta, dacă ne-ați putea da sfaturi cu privire la cum ar trebui să negociem în cadrul MIFID chestiunea referințelor, ratelor de referință în Europa. Apoi, o chestiune care a fost formulată în două moduri diferite. Dacă o rată de referință devine strategică pentru funcționarea, bună funcționare a pieței, atunci un locuitor poate să aibă la bază un instrument necomercial S-a vorbit despre trilioanele de euro care sunt uh, implicați pentru a stabili anumite referințe. Întrebarea este dacă instituțiile ar putea să aibă un profit de pe urma unui astfel de, de instrument. Domnule Clintz. Mulțumesc, Aileen. O întrebare pentru domnul comisar și o, o întrebare pentru domnul, domnul Doctorov. Comisia a, fost, a avut succes în a implementa politicile antitrust. Multe societăți au fost nevoite să plătească amenzi pentru diferite încălcări. Ați găsit întotdeauna vinovate companiile, nu indivizii care le conduceau. Și așa cum a spus uh, Thierry Filipona, atâta vreme cât beneficiul este mai mare decât sancțiunea, societățile sunt tentate să continue să înșele. De aceea ar trebui sancționați indivizii, persoanele. În acest context, considerați că, spre deosebire de ceea ce ați făcut până acum, în alte domenii, de fapt, întrebarea mea este dacă ați fi pentru introducerea răspunderii personale. O întrebare către domnul doctor Of acum. Ați prezentat propunerea dumneavoastră de a introduce un nou benchmark B-Libor. Întrebarea mea este cât de repede ar putea fi introdus, care este orizontul de timp. Sunt convins că ați discutat cu toți participanții pe piață și aș dori să știu care a fost reacția acestora, care a fost reacția lor și care a fost reacția autorităților în SUA și în Europa. Și în al treilea rând, de ce ați face un asemenea o efort într-un regim pro bono? Um, Filip. Thank you. Filip. Mulțumesc. O întrebare pentru domnul comisar. Bun venit. Îmi pare rău că nu am fost aici când ați sosit. Eram alături, votam. Aș dori să știu dacă aveți o metodologie pentru a măsura impactul pe care l-ar avea manipularea Libor asupra pieții. Au circulat fel de fel de cifre și aș dori să știu dacă aveți uh, cifre concrete. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă amendați o companie pentru abuz pe piață, pentru, pentru că ideea ar fi într-adevăr ca sancțiunea să fie direct legată sau direct proporțională cu încălcarea. Aș dori să știu care ar fi metodologia care ar putea fi folosită pentru a ajunge la o cifră concretă. Aș dori să reacționez față de cele spuse de reprezentanta BlackRock. Într-adevăr, modificarea LIBOR ar duce la modificări și în diferitele contracte și în uh, sistemele IT. Îmi dau seama însă că în momentul în care spuneți că trebuie să te poți baza mai mult pe Libor, tot acest scenariu are totuși niște limite. Vis-a-vis de ce ați sugerat de a folosi indici diferiți în funcție de scopul fiecărui contract și că nu poate exista o mărime unică, sunt de acord. Dar aș dori să știu dacă puteți să aprofundați puțin și să ne spuneți care ar fi tipologia tipică prin care s-ar alege un index în defavoarea altuia într-o anumită țară. Știindu-se că un index care devine mai puțin sistemic nu este neapărat mai puțin uh, pasibil de a fi supus încălcării sau uh, supus uh, unor comportamente ilicite. Vis-a-vis -vis de cele spuse de Kate, Întrebarea este dacă într-adevăr ne dorim un astfel de indice sistemic precum LIBOR, pentru că, făcând o paralelă, cred că indici precum LIBOR nu ar trebui să existe. Trebuie să existe o serie întreagă de indici, dar nu un singur indice global, interstelar, enorm, precum LIBOR. Domnul Sanchez. Mulțumesc. Vreau să îl întreb pe domnul comisar în legătură cu concurența și anchetele pe care le uh, care sunt în curs um, în legătură cu abuzurile acestor rate de referință. Este foarte important că dincolo de responsabilitatea corporatistă să se facă ceva în legătură cu responsabilitatea personală a liderilor acestor bănci. Dacă Uniunea Uniunea Europeană de obicei vine în urma altora. În 2008, deja, după cum am auzit, am primit, existau indicii la rezerva federală. Wall Street Journal publica anumite date în legătură cu posibilitatea de manipulare a acestor rate de referință. Noi am rămas în urmă. Ne-a lipsit capacitatea de a detecta rapid aceste manipulări. În al doilea rând, sunt uh, anchetate diverse autorități de supraveghere, de concurență, însă trebuie și se colaborează cu mai multe autorități naționale și la nivel european. Se dacă se colaborează cu autoritățile din Statele Unite sau de pe alte piețe. În al treilea rând, în ceea ce privește corecțiile putem vorbi despre un caracter de reglementare, există alte aspecte care se referă la autoritățile responsabile de concurență, însă dacă se introduc sancțiuni, ce stimulente introducem în paralel? Și, ce, și a doua întrebare, care are legătură cu daunele care au fost cauzate, dacă există o modalitate de a determina aceste date, dacă se studiază aspectele respective și dacă avem date la dispoziție pentru a putea um, evalua ceea ce s-a întâmplat. Some questions that I know. Câteva întrebări au fost direcționate într-o anumită direcție. Kay, întrebarea pe care ai pus-o ai dori să primești un uh, răspuns din partea cui? Din partea domnului comisar, spune doamna Swinburne. Foarte bine, atunci începem cu această întrebare. Prima întrebare viza celelalte tipuri de răspundere și competențe și poate că cel mai bine ar trebui să răspundă ceilalți. Uh, let's... Atunci, în primul rând, vă dăm cuvântul dumneavoastră, domnule comisar, pentru a răspunde la întrebările care v-au fost adresate dumneavoastră și după aceea dăm cuvântul celorlalți paneliști. Mulțumesc. Domnule, domnului Clinț și, într-o anumită măsură, domnului Sanchez Presedo, care au întrebat în legătură cu modalitatea de a stabili nivelul sancțiunilor, nivel, quantumul sancțiunilor. Dacă bănuirile noastre se confirmă și am deschis anchetele pentru că existau anumite bănuieli că a existat o premeditare și o cooperare pentru manipulare. Dacă confirmăm aceste bănuieli, vor exista amenzi și după cum știți, avem linii directoare pentru amenzi care nu țin cont de responsabilitatea individuale, ci de responsabilitatea corporatistă. Amenziile așadar vor fi aplicate companiilor care au luat, luat parte la activitățile de cartel. După cum am spus în prezentarea mea, când am spus companii, mă refer la bănci și, în anumite cazuri, la broker. Baza de calculare a amenzilor într-o decizie de cartel reprezintă cuantumul vânzărilor afectate de activitatea de cartel. Însă, în acest caz, nu este vorba de 10 euro. Este vorba de sume mari. Va rămâne de văzut cum vom defini exact cuantumul. Însă, pe baza regulilor pe care le avem, vom ajunge la o decizie. De asemenea, pe baza regulilor de implementare, pe baza uh, cifrelor de afaceri ale cartelului, vom ține cont de gravitatea delictului și dacă bănuirile noastre se confirmă, cred că este o gravitate peste medie și durata infracțiunii. Acest, Acestea sunt regulile cu care lucrăm și rămânem la regulile noastre. Nu, nu putem să inventăm reguli noi. Așadar, nu putem să amendăm persoane. Există alte jurisdicții care se ocupă de conduita individuală, regulamentul pe pia- de piață sau uh, tribunalele. Procurorii publici. În cazul nostru, vorbim despre comportamentul și acțiunile unor companii, activități de colaborare între bănci și brokeri, agenții financiare, în acest caz bănci și anumiți brokeri. Cum calculăm cuantumul amenzii? Impactul pe piață? Domnul Lambert s-a întrebat legător cu acest lucru. Impactul pe piață ține de cifra de afaceri afectată și vânzările afectate pe durata activității de cartel. În ceea ce privește cooperarea cu alte autorități, într-adevăr, în Uniunea Europeană cooperăm cu alte autorități, nu doar cu autoritățile naționale de concurență, ci și cu reglementatorii de piață și alte autorități care se confruntă cu aceleași realități, aceleași activități, însă examinăm problemele din punctul nostru de vedere specific, așadar existența unui, car- unui cartel. Și în ancheta de cartel suntem în contact cu alte jurisdicții, în special cu omologii noștri din Statele Unite. În Statele Unite, anchetele de cartel uh, Uh, efectuate de către Departamentul de Justiție au aspecte penale. În acest sens este vorba de proceduri diferite și domenii de aplicare diferite. Însă putem să co- colaborăm și să comparăm datele, ca și în alte cazuri. Atunci când am început ancheta legată de cartel, am primit informații în legătură cu existența unei activități premeditate. Manipularea nu ține doar de activități premeditate în comun între bănci și brokeri. Manipularea ține și de alte lucruri. Dacă privim uh, cazul Barclays, este vorba de comportamente individuale care nu au corespuns regulilor. Însă nu este responsabilitatea noastră de a examina aceste fapte. Odată ce am primit indicii, informații care au creat impresia că există posibilitatea unor activități de cartel, am lansat anchete, am început cu inspecții, după inspecții am cerut informații suplimentare de la companiile respective sau de la altele. Am avut uh, proceduri deschise, am făcut referire la anumite rate de referință și am continuat să lucrăm nu doar în, domeniile respective, ci și în domenii conexe. dacă s-a considerat necesar. Nu putem ști exact când se va finaliza ancheta, însă, după cum am spus, o, consider, o considerăm o prioritate de vârf și ne utilizăm toate resursele umane pe cât de mult posibil în ancheta respectivă. Însă cunoașteți că uh, resursele Direcției Generale Concurență sunt limitate. Nu vreau să intru în discuții legate de buget, însă gândiți-vă și la aceste limite atunci când discutați bugetul Comisiei. Vă mulțumesc. Însă, după cum știți, domnule Lambert, amenziile de fapt ajung să fie plătite de către uh, statele membre. Da, veți face lobby să schimbăm și acest lucru în viitor din legislația de concurență. Vreau să vă gândiți la un lucru pentru că vreau să revenim asupra unui lucru. S-a pus întrebarea în legătură cu un, unei alternative B-Libor. De ce ar, s-ar oferi o asemenea uh, activitate pro bono și, de asemenea, o, o întrebare în legătură cu transparența și guvernarea deschisă. Domnule comisar, o întrebare la care aș dori să vă gândiți în timp ce restul paneliștilor răspund, răspund. Atunci când căutați soluții, ați spus că puneți accentul pe companii, însă vă întreb dacă, nu doar în acest caz Libor sau financiar, ați introduce o soluție vreodată care să facă ca organismul anchetat care să ajungă la concluzia că organismul anchetat nu este organismul uh, îndreptățit să desfășoare activitatea respectivă și că poate activitatea respectivă ar trebui să fie desfășurată de către un, un terț. Pot să răspund chiar acum. Într-o uh, de anchete legate de cartel, nu există despăgubiri se, uh, sau soluții. Se, o asemenea anchetă duce la terminarea statutului de cartel și uh, cuantumul amenzilor depinde de reglementatori. Ei trebuie să hotărască cuantumul necesar pentru a descuraja repetarea situației respective. amenziile trebuie să fie decise conform cu liniile noastre directoare care să aibă un efect cât mai descurajant posibil. Bine. Domnule doctorov, vi s-au pus și dumneavoastră întrebări? Pot să răspund? Cred că mi s-au pus patru întrebări. Prima, dacă o entitate comercială ar putea să, pro, să Uh, înregistreze un profit în, din partea unui stat membru. În al doilea, noi considerăm că nu. În a doua întrebare, de ce oferim servicii gratis? Bineînțeles că unii au zâmbit, unii au suspectat că avem mm, uh, motive legate de uh, bani, însă eu aș spune că Bloomberg este uh, diferită. Nu, nu este nicio cameră în uh, birourile noastre în care să nu te poți uita. Totul este de sticlă în toate cele 150 de sedii. Noi am fost o companie care s-a înființat pe baza credinței că transparența este un bun public și în, în cei 30 de ani de la înființare am încercat să acționăm în consecință. Aș spune că suntem o companie privată, nu sunt, suntem o companie publică. Suntem deținuți în 88% de o persoană care donează sute de milioane de dolari pe an în scopuri caritabile. Am făcut uh, activități pro bono și în alte contexte. Colaborăm cu organizații care stabilesc standarde pentru date de mediu și de guvernanță pentru a crea standarde în cadrul unor industrii pentru că aceste date să poate să fie monitorizate, comparate și considerăm că acest tip de transparență poate să aibă un impact asupra practicilor de afaceri și asupra mediului. Așadar, am făcut acest lucru și în trecut în cadrul mm, temelor de mediu, ajutăm alte organizații și uh, în mod fin, ajutăm alte organizații financiar și prin activitatea noastră, prin activitatea echipei noastre. Din nou, trebuie să vă gândiți la noi într-un context diferit. Bineînțeles că foarte bine ar, ar fi foarte frumos să avem numele Bloomberg, însă, uh, în final, aici dorim să facem ceva pentru că considerăm că este bine. O a treia întrebare. Cât de mult ar dura introducerea B-Libor? Și aș spune că sunt de acord. Nu credem că Libor poate să fie înlocuit ușor. Va dura mult timp pentru a înlocui Libor. Însă considerăm că B-Libor poate să poate între timp să acorde o modalitate de verificare al LIBOR prin date observabile de pe piață. Cred că putem, în, pe termen lung, va putea să înlocuiască LIBOR. Poate că ar dura 15 luni trei luni pentru cercetarea de bază, pentru date, uh, în legătură cu swapurile pe risc de credit, relațiile între uh, ratele de schimb valutare. Trebuie să ne asigurăm că entitățile de referință, că evaluăm entitățile corespunzătoare și că activele lor sunt coerente dacă să decidem ce fel de medie folosim, acest lucru va dura trei luni. După aceea, pentru fie, după care va dura în jur de șase luni să revenim, să facem analize istorice, să dezvoltăm operațiuni, eh, proceduri operaționale, eh, consultări cu piețele și cu reglementatorii, toate procedurile trebuie să fie revizuite. Așadar, în mod realist, dacă am începe astăzi, durata ar fi cam de 15 luni. Care a fost reacția? M-ați întrebat. Până acum a fost una de surprindere și interes. Am conlucrat cu Weekly Review, am, de, am scris o carte albă în acest sens pe care vă putem transmite și dumneavoastră. Unii sunt oarecum interesați, însă cred că toată lumea care a vorbit astăzi ar fi de acord că injectarea dat injectarea unor tranzacții observabile pe piață reale ar fi un lucru pozitiv și noi oferim posibilitatea de a face acest lucru. Da, domnule Conov, dau acum cuvântul dumneavoastră. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Am aflat multe lucruri la această audiere. Pe de altă parte, nu am posibilitatea să prezint uh, toate măsurile de reformă propuse, dar o observație pe care aș putea să o fac este faptul că în momentul în care studiem diferitele rate de referință folosite la nivel global, va fi foarte greu să găsim o situație în care sectorul oficial sau vreo instituție publică aflată în situație de monotol uh, ar putea stabili toate aceste rate de referință sau uh, benchmark-uri. Întotdeauna va exista concurența și întotdeauna vor exista forțe pe piață care vor uh, acționa pentru a selecta um, ratele de referință cele mai potrivite pentru uh, fiecare tranzacție. Așadar, uh, misiunea um, organismelor de reglementare este să stabilească reguli împotriva abuzurilor și manipulării pieței, dar, în același timp, trebuie să stabilească standarde de conduită în ceea ce privește crea, eh, calcularea eh, ratelor de referință. Trebuie să existe modele care s-ar aplica pentru diferiți indici. Și cred că politica de concurență va fi și ea foarte relevantă în acest context, pentru că concurența va continua să existe, ea este utilă. Uh, Domnul Filoponat. The question. Mulțumesc. Voi răspunde la întrebarea lui Kay Swinburne, care este cu adevărat importantă. Este crearea ratelor de referință o chestiune de ordin uh, privat sau trebuie să fie făcută de organismele publice. Eu cred că trebuie, este un lucru care trebuie stabilit de organisme private pentru că concurența are virtuțile ei și de aceea aceste rate de referință trebuie să continue să fie stabilite la nivel privat. Dar domnul comisar Barnier a spus că integritatea și încrederea sunt un bun public și un bun public nu trebuie să fie controlat de entități eh, private, ci de entități publice, pentru că un bun public, prin definiție, are control public. Deci, crearea acestor rate de referință trebuie să fie privată, dar sub controlul autorităților publice. Voi da două exemple, nu legate de Libor și Euribor, ci legate de alți indici, alte rate de referință care ar putea să fie la fel de importante. De exemplu, în ceea ce privește indicii de credit, s-au dezvoltat uh, o gamă întreagă de indici de credit, inclusiv pentru fondurile suberane din zona euro, și acest lucru are un impact semnificativ asupra gestionării pieței um, capitalurilor, pieței uh, datoriilor statelor suverane și mă bucur că acești indici uh, este stabi sunt stabilite de organisme private. Foarte bine, dar ar fi foarte bine să existe și control public. Nu spun că se întâmplă ceva negativ aici, dar spun că e nevoie de control public dacă, uh, asupra ceea ce are impact asupra situației datoriilor statelor suverane din zona euro. La fel se întâmplă și în domeniul uh, bunurilor de consum. De exemplu, uh, prețurile petrolului și gazelor naturale stabilite de, uh, sau uh, transmise de agențiile pentru aceste bunuri. Stabilirea piețel, sta, stabilirea acestor prețuri uh, se realizează pe piață, dar trebuie să existe control și aici. Deci, stabilirea acestor rate de referință trebuie să rămână privată, dar cu control public, care este esențial. Thank you very much. Mulțumesc. Joana are cuvântul. Um, Mulțumesc. Voi încerca să răspund la întrebarea domnului Lambert. Cum hotărâm care rate de referințe vor fi folosite pentru diferite tipuri de mandate? Avem două criterii. Pe de o parte, rata de lichiditate a unui rate de referință și, pe de altă parte, dacă căutăm o rată fără risc, sau dorim, dorim o anumită expunere la credit în portofoliu. Uh, deci dorim o rată interbancară nefinanțată. Astăzi uh, se lansează noi rate de referință în fiecare an și majoritatea acestora nu sunt uh, funcționale pe termen lung pentru că nu sunt suficient de lichide. Uh, a existat, exemplu, o rată în ultimii 10-15 ani care devine mai lichidă tocmai ca rezultat al crizei și al faptului că uh, fluxurile de capital legate de tranzacțiile de tip swaps Deci, pentru aceste tipuri de tranzacții, uh, putem să acceptăm uh, o primă de risc. Nu e nevoie de LIBOR dar uh, totul depinde de aspectul legat de lichidități. Deci, o instituție mare care dorește să stabilească o, uh, un swap pe riscul de credit pentru o organizație financiară, trebuie ca um, partenerul, bancă, trebuie să poată să stabilească propria uh, rată. Deci, Ideea este că în aceste contracte rata respectivă câștigă în lichiditate, dar nu poate să facă față contractelor actuale. Avem o rată numită um, rata GCF, folosită pentru anumite tipuri de contracte, dar nu toate. Poziția noastră este că trebuie să existe în continuare astfel de rată interbancară nefinanțată și căutăm modalități de a recâștiga încrederea investitorilor în aceste tipuri de uh, rate de, de rate a dobânzii. Bineînțeles, uh, economiile investitorilor nu se bazează doar pe această, pe această rată, dar nu trebuie să uităm perspectiva pe termen lung Bineînțeles, eh, principalele eh, provocări sunt îmbunătățirea codului de conduită, supravegherii, eh, dezvoltarea unui, unor sancțiuni. Am putea face parte dintr-un organism de supraveghere, de exemplu. Și uh, nivelul de utilitate publică al acestor uh, rate de referință depinde, după cum am spus, de lichiditate. Supravegherea este critică, dar întotdeauna pe noi ne interesează lichiditatea ratelor de referință, pentru că nu putem investi într-un instrument dacă acesta nu este lichid, pentru că nu, vom, nu știm dacă vom putea să-l vindem și deci uh, să ne protejăm astfel clienții. Mulțumesc, cred că acesta este un moment bun să încheiem această audiere. Mulțumim tuturor experților de nivel atât de înalt. Cred că am reușit să înțelegem aceste aspecte, dar avem timp să ne mai gândim la ele pentru a vedea cum putea folosi aceste cunoștințe în domeniul legislativ. Mulțumesc uh, invitațiilor noștri, mulțumesc domnului comisar că a rămas alături de noi la a doua parte a audierii. Vom coopera în continuare în abordarea uh, propunerilor legislative. Bună seara toată lumea!